Meine Damen und Herren, ich möchte die Sitzung des Ausschusses eröffnen. Doamnelor și domnilor, propun să deschidem lucrările acestei reuniuni. Ați văzut ordinea de zi? Există propuneri de modificare, dacă nu o considerăm adoptată. Vreau să urez bun venit uh, deputaților din Armenia, care sunt aici într-o vizită de studiu. Vă rog să vă simțiți bineveniți alături de noi. Bun, trecem la punctul 2. Nu avem comunicare ale președintelui. Cred că putem trece la un punct mai consistent de vederi. Schimb de opinii cu secretarul general al OSCE, domnul Lamberto Zanie. Am avut ocazia să vorbim uh, cu dumneavoastră uh, la începutul mandatului dumneavoastră. Am discutat despre noi planuri ale organizației dumneavoastră și acum uh, ne face mare plăcere să aflăm de la dumneavoastră cum evoluează lucrurile și dialogul care se situează în centrul proceselor dumneavoastră. În ceea ce privește Afganistanul și Mongolia, există o serie de lucruri care s-au întâmplat acolo. Prin urmare, există un mare interes față de această regiune, lucru care ilustrează importanța acțiunilor OSCE. Trebuie să vedem cum pot evolua activitățile în acest domeniu, cum uh, să cooperăm pentru misiunile de observare a alegerilor. Adunarea parlamentară a fost de asemenea implicată. Am uh, făcut și o vizită de curând împreună în Ucraina. Am vrea detalii în acest sens. Am avut și o cooperare între noi și adunarea parlamentară Consiliu pentru a putea vedea cum putem ajuta la sprijinirea democrației în regiunea Balcanilor. În curând va avea loc o schimbare la la nivelul președinției Consiliului European. Irlanda va asigura următoarele șase luni de președinției și rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile din această perspectivă. Apoi, cum au evoluat lucrurile în Ucraina. Acestea sunt aspecte pe care am vrea să le atingeți în intervenția dumneavoastră. Întâlnirea de astăzi se desfășoară împreună cu uh, subcomisiile pentru securitate și apărare și drepturile omului. Doamna Lochbiller va lua cuvântul pentru a face câteva observații și apoi aveți dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În subcomisia dumneavoastră uh, examinăm încălcările drepturilor omului în afara Uniunii Europene. Există multe țări care se confruntă cu astfel de situații și care fac parte din OSCE. Adesea vorbim despre limitări ale libertății mass mediei. Situația din uh, închisori este de asemenea una deplorabilă, brutalitatea poliției, chiar și în țările UE. S-au înregistrat cazuri de discriminare împotriva minorităților uh, de romi și sinti și situația pare să se înrăutățească. Acest lucru nu este valabil pentru o singură țară, este o problemă generală. În OSCE am vrea să știm ce structuri, ce foruri există pentru a aborda aceste probleme, pentru a aborda situația cetățenilor uh, sau minorităților de rom, de rom și sinti din perspectiva locuinței și așa mai departe, cum pot fi gestionate fluxurile migratorii. Avem strategia UE pentru integrarea romilor, în discuție de la începutul anului și Ideea este să existe organisme internaționale care să exercite presiuni la nivel european pentru ca lucrurile să evolueze. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am ocazia să vorbesc cu dumneavoastră din nou, așa cum s-a întâmplat cu un an în urmă la Strasburg. Această nouă sesiune informativă are loc cu implicarea ă, Consiliului Ministerial, care va avea loc la Dublin, sub președinția irlandeză. Pe ordinea de zi a acestui Consiliu Ministerial se vor figura o serie de discuții, de decizii importante. Vorbim despre un pachet echilibrat de decizii referitoare la aspecte care țin de securitate, cum ar fi măsuri de consolidare a încrederii, Există discuții cu privire la securitatea uh, cibernetică. Acestea au um, început deja de ceva vreme. Nu știu dacă la întâlnirea Consiliului vom putea ajunge la o concluzie, dar dialogul evoluează bine între statele membre și, fără îndoială, este un subiect extrem de important pentru toți, chiar dacă abordările sunt oarecum diferite. Ne situăm totuși undeva în prima linie a acestei dezbateri internaționale care are loc la OSCE. Există decizii care țin de dimensiunea economică și de cea umană. Există una referitoare la libertatea mass mediei, printre altele încercăm să vedem cum stau lucrurile în ceea ce privește accesul liber la internet, Există și o decizie referitoare la toleranță și nediscriminare, un subiect foarte important, aș spune, având în vedere momentele pe care le traversăm, uh, momente în care societățile sunt divizate pe acest subiect. Și există un alt subiect pe ordinea de zi a Consiliului Ministerial care uh, are legătură cu dezbaterea referitoare la perspectiva viitoare a securității europene în general. Întâlnirea care a avut loc acum câțiva ani Summitul a fost uh, cea în care s-a stabilit cadrul pentru această cooperare euroatlantică, ce pași trebuie făcuți pentru ca acest concept să fie transpus în realitate și ce elemente trebuie să fie dezvoltate și dialogul pe care l-a menționat domnul președinte a fost partea acestui proces. Dezbaterea va continua în mod operațional în următorii ani, sperăm, pentru a putea avea sau pentru a putea ajunge la un set de decizii, la un set de documente, rămâne de văzut care va fi forma. Oricum, în 2015, când va avea loc cea de-a 40-a aniversare a actului final de la Helsinki. Helsinki plus 40 pe scurt. Și această dezbatere uh, va avea parametri stabiliți la Consiliul Ministerial pe care l-am menționat. Aici vom uh, spune care sunt bazele de la care pornim. De asemenea, săptămâna trecută a fost luată o hotărâre importantă cu privire la extinderea organizației pentru a include o nouă țară, Mongolia, după un timp destul de îndelungat. Mongolia s-a alăturat OSCE de curând și vom avea și primirea oficială a acestei țări în Dublin. Prin urmare, iată că OSCE crește și faptul că Mongolia ni se alătură subliniază încă o dată un aspect la care voi reveni imediat și anume această conotație eurasiatică perspectiva euroasiatică a securității europene. Vorbim despre diferite aspecte care țin de Asia Centrală, cum ar fi Afganistanul, care sunt foarte importante printre prioritățile noastre. Și, sigur, Uniunea Europeană joacă un rol foarte important în cadrul OSCE. Din perspectivă bugetară, contribuția statelor membre UE la OSCE reprezintă cam 70% din totalul bugetului OSCE. Prin urmare, putem spune că acest grup, Uniunea Europeană, reprezintă un factor cheie în OSCE. Nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere al stabilirii politicilor și priorităților pentru această organizație. De asemenea, consider că este foarte importantă această interacțiune cu dumneavoastră, fiindcă printre prioritățile mele se numără și colaborarea cu Parlamentul. În contextul OSCE, unde avem o adunare parlamentară, sigur, um, și este foarte important să folosim ceea ce numim diplomație parlamentară, adică niște canale diferite de cele interguvernamentale pentru a sprijini activitatea pe care o desfășurăm în instituțiile noastre pentru a ajunge la un consens, pentru a crea sinergii suplimentare foarte importante care să ne ajute să uh, Uh, putem aborda subiecte uneori foarte dificile. Și vreau să folosesc această ocazie pentru a vă prezenta puțin care este agenda organizației noastre, adică subiectele cu care ne confruntăm pe măsură ce ne îndreptăm către Consiliul Ministerial și să vă spun care ar fi aspecte care sunt relevante pentru Uniunea Europeană, unde Uniunea Europeană joacă un rol important și să vă spun și punctul meu de vedere asupra acestor subiecte. O să mă axez în intervenția mea pe uh, zona geografică unde acționăm cu operațiuni de teren la fața locului și o să mă refer și la câteva dintre zonele de conflict. La nivelul OSCE facem eforturi să acționăm uh, orizontal pentru a uh, evita divizările sau categorizarea statelor membre participante în funcție de apartenență sau de poziție geografică. E un lucru pe care îl evităm. Am auzit aici uh, un comentariu care vine din partea doamnei președinte a Subcomisiei pentru Drepturile Omului cu privire la politicile pentru romi. Încercăm să avem o abordare transectorială a acestor politici și să le aplicăm în măsura posibilului în mod uniform și să le abordăm din perspectiva fiecăruia, fiecăruia dintre statele participante. După cum am spus, o să vă prezint uh, locurile unde acționăm și o să încep cu Europa de Sud-Est, care rămâne zona, sigur, mai ales mă refer la Balcanii de Vest, zona unde uh, alocăm cea mai mare parte a resurselor noastre. Uh, pe teren. Acolo avem um, cele mai mari operațiuni. În momentul de față, în Kosovo e cea mai mare operațiune. Avem peste 600 de persoane acolo. După aceasta, misiunea în Bosnia și Herțegovina se situează ca dimensiune umană. Există o serie de chestiuni rezolvate în această regiune și uh, trebuie să continuăm să ne implicăm pe baza mandatelor pe care le avem aici, însă pentru abordarea chestiunilor celor mai dificile, e foarte important să abordăm lucrurile dintr-o perspectivă europeană, fiindcă acest lucru ne va permite să înregistrăm progrese. Ele ne spun că au astfel de aspirații, au vocație europeană sau euroatlantică și ne cer să includem standarde care să le ajute să se apropie de acest gen de instituții. Deși uh, noi nu avem rolul de a ajuta vreo țară să se alăture unei instituții ca rol bine definit, însă uh, concret practic vorbind, acest gen de interacțiune există. Acesta este unul dintre motivele pentru care vin și eu în Bruxelles și vorbesc cu Serviciul pentru Acțiune Externă, cu reprezentanții Comisiei și um, cu dumneavoastră. Discut despre asigurarea nu doar a unei bune cooperări, ci și a unei convergențe strategice bune, precum și a unor dezbateri esențiale cu privire la chestiunile cheie care trebuie să fie abordate, cu privire la direcția către care să ne îndreptăm pentru a maximiza utilizarea resurselor la fața locului, mai ales uh, având în vedere perioada financiară dificilă pe care o traversăm. Este foarte important să acționăm în mod eficient pentru a evita duplicarea eforturilor, pentru a ne asigura că banii sunt investiți în zone cu adevărat prioritare. Aș vrea să mă refer foarte pe scurt la câteva dintre aspectele relevante pentru noi pe acest subiect. De curând am fost în Albania, M-am întâlnit cu Parlamentul, cu Guvernul, și am observat că s-au înregistrat progrese acolo în comparație cu acum 2 ani. Se fac într-adevăr eforturi concrete pentru a dezvolta inițiative care să aducă Albania mai aproape de Uniunea Europeană și mai aproape de un proces care să o ajute să se înscrie pe traseul către aderarea europeană. Da, sigur, am inventariat și lucrurile care mai trebuie făcute, care țin de reforme, de implicarea completă a guvernului, a opoziției și a Parlamentului, um, care țin de implementarea legislației adoptate de curând în fosta Republică Iugoslava Macedoniei. De asemenea, am observat care sunt uh, ultimele evoluții la fața locului, destul de îngrijorătoare. Există semne că relațiile dintre comunități nu au făcut altceva decât să devină și mai tensionante în ultimul timp. E important ca Uniunea Europeană să găsească o modalitate de a face ca lucrurile să evolueze pozitiv. Noi vom continua să rămânem implicați și să colaborăm îndeaproape cu Uniunea Europeană pentru a aborda acolo, la fața locului, aceste subiecte, aceste probleme. În Scopie, dar și uh, în Bosnia am observat cam aceeași, același gen de dinamică. Uh, avem uh, succesul comunității internaționale, OHRID, de exemplu, succes în oprirea conflictului, în asigurarea unei stabilități, dar acest lucru a fost rezolvat într-un cadru protejat protecție oferită minorităților și altor grupuri din acea, aceste țări. După mulți ani de eforturi care au inclus acele instrumente, am înțeles că implementarea prelungită a celor acorduri nu face decât să separe și mai mult comunitățile și e momentul să ne gândim cum să putem um, adăuga ceva la aceste instrumente, care au fost instrumente de succes, dar e nevoie de ceva în plus care să apropie comunitățile și care să fac în aceste țări să existe relații mai bune între grupurile etnice. În Kosovo, după cum am spus, uh, desfășurăm în continuare cea mai mare operațiune. Sprijinim în totalitate dialogul care se desfășoară prin intermediul Uniunii Europene în calitate de mediator și credem că Europeană este cea mai bună pentru regiune. Există un element puternic acolo care va stimula progresul către rezolvarea problemelor existente în prezent. OSCE-ul este implicat în diferite regiuni, în nord mai ales, unde avem niște legături strânse cu comunitățile. Uh, suntem deschiși să uh, lucrăm pe o serie de criterii și să ajutăm la punerea în aplicare a unor acorduri care au fost sau vor fi încheiate în cadrul dialogului. În primăvară am facilitat alegerile parlamentare din Serbia în nordul Kosovoului, um, lucru apreciat și de Serbia și de Kosovo. Încercăm să anticipăm ce probleme pot apărea și domenii în care putem juca un rol important. Serbia va asigura președinția OSCE în 2015, anul în care vom avea și aniversarea aceea de 40 de ani. Prin urmare, Serbia va avea sarcina extrem de dificilă să ducă la finalizarea acest proces care privește viitorul OSCE-ului și pot să vă spun că deja Serbia este un membru extrem de activ în comunitatea țărilor OSCE. Mai avem și o operațiune în Belgia, care colaborează îndeaproape cu uh, europenii. Asta am aflat asta și din partea Comisiei și încercăm să vedem cum putem intensifica sinergiile și colaborarea pe viitor. Lucrurile în Bosnia rămân complicate deocamdată. S-au înregistrat uh, ceva progrese în ultimul timp. Nu este ușor să avem o implicare a comunității internaționale. Uneori este chiar frustrant, fiindcă încă mai trebuie făcute multe reforme. O serie de inițiative cum ar fi cele care țin de cazurile și reforma sistemului judiciar trebuie să fie implementate. E un domeniu în care vom continua să ne implicăm, chiar intensificăm implicarea noastră, de exemplu, uh, uh, în altul reprezentativ se reconfigurează și joacă un rol, de exemplu, suplimentar în Brâcco, unde avem o bună cooperare. Mai la est, în Moldova, împreună cu Uniunea Europeană, ne implicăm în procesul 3 plus 2, așa numitul proces 3 plus 2, 5 plus 2 se corectează vorbitorul, împreună cu Rusia și Ucraina. Ucraina, așa cum a fost spus de domnul președinte, va asigura președinția OSCE-ului anul viitor. Um, și în calitate de jucător deosebit de important în aceste negocieri, ne așteptăm să putem continua acest uh, proces de negociere care a început la finalul anului trecut după o suspendare, o întrerupere de aproape 5 ani de zile. Ne negocierile au reînceput în mod fructuos la Tiraspol și am ajuns la o etapă în care subiectele cele mai dificile, iată, ajung pe ordinea de zi și în aceste zile ne-am confruntat cu un fel de reticență din partea diferitelor părți implicate, o încetinire a procesului de negociere pe marginea anumitor subiecte destul de delicate, de aceea e nevoie de eforturi suplimentare și e nevoie și de o colaborare strânsă cu Uniunea Europeană, în așa fel încât să avem o coordonare în acest sens. Și acum, Belarus. Aici dezvoltăm un pachet de proiecte. Acum doi ani de zile, reprezentanța noastră la Minsk a fost închisă. Din păcate, nu am reușit să o redeschidem. Uh, sunt destul de multe probleme în Belarus. Relațiile cu conducătorii acestei țări sunt relații destul de superficiale am identificat împreună un anumit număr de eventuale domenii de activitate în care am putea colabora împreună, uh, mai ales dimensiunea de, respect a drepturilor, de respectarea drepturilor omului și aceste uh, dimensiuni, aceste eventuale subiecte de discuție tocmai au fost acceptate și vom vedea pe viitor care va fi baza de discuție pe care vom putea lansa negocieri și vom vedea până unde vom putea merge în aceste negocieri. Eventual o monitorizare a alegerilor în septembrie. A fost publicat recent un raport și ne așteptăm ca guvernul din Belarus să uh, și angajamente în ceea ce privește implementarea concretă a recomandărilor care figurează în acest raport. Vom vedea și în Ucraina, care va fi raportul final. Trebuie să spun că, pe ansamblu, nu aș vrea să amestecăm prea mult lucrurile. Uh, pe de o parte, relațiile cu Ucraina și pe de altă parte, faptul că Ucraina va avea președinția OSCE anul viitor și faptul că e nevoie de o colaborare cât mai strânsă cu Uniunea Europeană. În ceea ce privește președinția, am fost încântat să văd că Ucraina este foarte angajată să-și îndeplinească sarcina ce revine în calitate de președinție. Consultările cu liderii din Ucraina pe această temă până în prezent au fost fructuoase, încununate de succes și partea ucraineană ia lucrurile foarte în serios și se pregătește într-un mod uh, foarte serios sunt foarte multe subiecte pe ordinea de zi pe care le avem pentru uh, organizația noastră care vor fi abordate și sunt convins că vor putea juca un rol pozitiv. Evident, am auzit ce a spus domnul președinte referitor la Întrebarea următoare. Care este poziția Ucrainei în ceea ce privește implementarea concretă a propriilor sale angajamente? Da, aici e un subiect care în principiu urmează să fie abordat împreună cu partea ucraineană. Cu siguranță, în cadrul OSCE nu avem vreo regulă de a putea utiliza un drept de veto în ceea ce privește anumite țări care nu și-ar îndeplini angajamentele pe care și le, uh, și le asumă. În orice caz, președinția și președintele este cel care joacă un rol în acest domeniu. De asemenea, și statele membre pot accepta anumite sugestii, un anumit uh, model de recomandări, deci vom vedea cum anume acest lucru poate va evalua pe viitor. Acum, ca să vorbim despre Georgia. În Georgia sunt prea puține evoluții recente, nu sunt prea multe progrese înregistrate și ce am constatat este doar un transfer pașnic al o tranziție pașnică, un transfer pașnic al puterii ca urmare a unei campanii electorale foarte vii și foarte entuziaste și delegațiile de monitorizare a alegerilor și-au îndeplinit rolul ce le revenea și s-au asigurat că această tranziție se desfășoară în mod pașnic. Evident, ne confruntăm cu provocări negocieri cu guvernul și vom vedea cum vom putea rezolva anumite subiecte. Vom vedea pe viitor cum vor evolua lucrurile. Acum, Nagorno-Karabakh continuă să fie, în continua, eh, să fie o, un subiect delicat. Relațiile cu Azerbaijanul sunt foarte dificile în momentul de față. Ehm, aș dori doar să amintesc cazul Safarov în Azerbaijan. Știm că acest lucru poate avea implicații asupra Nagorno-Karabakh, lucru care evident poate pune probleme și poate complica lucrurile pe teren. Și în final, în Asia Centrală avem cinci operațiuni. Aș spune că Asia Centrală este un element strategic. Uh, punem accentul pe Afganistan ca urmare a deciziilor luate la Vilnius anul trecut Punem deci accentul pe Afganistan. Acolo am introdus o destul de clară în operațiile noastre și anume încercăm să implementăm spiritul programului, procesului de la Istanbul, încercăm să facem față provocărilor de securitate care există în continuare în Afganistan și lucrăm de asemenea și pe tema educației și a învățământului, pe tema drepturilor omului și pe, drem, pe tema terorismului, lupte împotriva terorismului și pe tema statului de drept. Ceea ce încercăm, de asemenea, printr-o altă metodă, este să ajutăm aceste state ca ele însele să fie mai active. Și mai ales după 2014 ne așteptăm la o stabilizare a situației în Afganistan și atunci rolul statului va fi uh, sporit. Și câteva cuvinte acum despre relațiile noastre cu țările din Mediterană. Relațiile dintre OSCE și țările din uh, Mediterana sunt mult mai operaționale în ultima vreme. Există un dialog politic și avem un unghi de atac foarte concret, foarte pragmatic, uh, operațional, pentru că aceste țări au experiență în domeniu și știu foarte bine cum să implementeze instrumentele pe care noi le-am pus la punct. Și discutăm cu aceste țări diferite planuri de acțiune care includ de asemenea și activități de asistență, de expertiză, uh, spre exemplu despre instaurarea unor agenții de protecție a drepturilor omului și așa mai departe. Poate că ar, ar fi bine să mă opresc aici. Îmi dau seama că am făcut o prezentare foarte extinsă, încercând să uh, mă refer la toate subiectele posibile, însă în continuare aștept întrebări din partea dumneavoastră pentru a răspunde la ele. Președintele. Mulțumesc, domnul Peterle. da Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar general, sunt foarte bucuros să putem avea acest schimb de opinii din nou cu dumneavoastră. Știu că dumneavoastră sunteți foarte orientat pe rezultate și faptul că dumneavoastră ați enumerat toate aceste subiecte uh, pe, o, pe o notă foarte optimistă și bazată pe fapte concrete, e bine, ne duce la o întrebare și anume, cum putem să facem față tuturor acestor provocări? cum putem să susținem organizația dumneavoastră în eforturile pe care le face. Am întrebări pe această temă unde putem găsi acele oportunități necesare pentru a putea stabili o cooperare mai strânsă între Parlamentul European și OSCE, în așa fel încât să ne putem asigura că există o valoare adăugată în acțiunile noastre, unde anume putem să găsim oportunități la nivel de guverne, la nivel de uh, intervenție operațională uh, în prezentarea dumneavoastră ați evocat câteva situații blocate, spre exemplu Macedonia și altele. Cu toate acestea, avem senzația că acest tip de blocaje pot, poate fi depășit și uh, trebuie să vedem și care vor fi și consecințele politice. Poate că nu întotdeauna acestea vor fi neapărat consecințe pozitive. Și în acest sens aș avea o întrebare. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră întrevedeți pe undeva un rol pentru OSCE în uh, cadrul diplomației preventive. Această dimensiune poate să uh, ofere diferite oportunități, posibilități. Și în concluzie, aș dori să amintesc o colaborare a noastră foarte bună din trecut. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre nevoile suplimentare de acțiune politică pe care le avem în momentul de față. Ana Gomes. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să, am, să aprofundați oarecum comentariile dumneavoastră în ceea ce privește cibersecuritatea și relațiile noastre pe această temă cu diferiți parteneri. Părerea dumneavoastră oarecum diferită de a noastră și aș vrea detalii, dacă s-ar putea. Nu doar o prezentare referitoare la implicații în general, ci faptul că securitatea sau cibersecuritatea este utilizată de fapt ca un fel de armă. Mă gândesc, spre exemplu, la atacurile împotriva Estoniei acum câțiva ani de zile, care au uh, fost foarte importante. A doua întrebare ar fi și care ar fi rolul nostru? Ce putem face noi? După părerea dumneavoastră, care ar putea fi implicațiile pe care le-ar avea austeritatea ambiantă, uh, așa cum spunea și uh, prim-ministrul Portugaliei în momentul de față, față de cetățeni. Nu numai în ceea ce privește valorile fundamentale pe care noi le apărăm, ale OSCE și ale UE, dar și din punct de vedere al democrației, în momentul în care ne uităm la ceea ce se întâmplă în Grecia cu partidul nazist care ajunge chiar în Parlament. Știm că acest lucru va avea implicații concrete, practice, asupra imigranților și așa mai departe. Atunci, care este sensul statutului de membru al OSCE? Și în final, pentru a mă referi la ceea ce a spus dumneavoastră pe o notă mai optimistă, referitor la Ucraina, Apreciez acest optimism, dar în același timp aș dori să vă întreb, în ceea ce privește Rusia și Belarusul, care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește rolul pe care UE și OSCE l-ar putea îndeplini, într-un mod poate diferit. Ce am putea să facem noi mai mult decât am făcut până în prezent? Mulțumesc! Thank you, Mr. Chairman. Uh, I just have one short uh, observation, perhaps, and that... Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea doar o, câteva observații, spune domnul Cacin. În ceea ce privește uh, adunarea generală a OSCE și Parlamentul European. Aici e o diferență, totuși. Parlamentul European este ales în mod direct. Și, într-adevăr, noi participăm la anumite misiuni de monitorizare a alegerilor în regiunea acoperită de către OSCE și atunci e clar că avem nevoie de o cooperare optimă și secretarul general al OSCE a mai fost prezent aici în dezbaterile noastre și am discutat acest lucru, cum putem îmbunătăți colaborarea noastră. Și poate că ar fi bine și vă încurajez în acest sens, prin canale interne, să încercăm să găsim metode pentru a îmbunătăți această colaborare. Noi respectăm munca dumneavoastră, o muncă extrem de profesionistă în ceea ce privește uh, misiunile de observare a alegerilor pe teren, la fața locului. Așa cum ați spus, uh, țările din Mediterana, partenerii de acolo, într-adevăr, relațiile cu ei sunt relații mai operaționale. Și, într-adevăr, aici există un acord între OSCE și UE, un acord în ceea ce privește modul în care se repartizează misiunile de observare a alegerilor. Și dacă ne uităm, spre exemplu, la alegerile din Tunisia, acolo a fost trimisă o delegație foarte numeroasă, lucru care a dus la oarecare uh, confuzie, pentru că repartizarea nu prevedea acest lucru. Și cred că a venit momentul, e urgent, ca atât Uniunea Europeană cât și OSCE-ul, la nivelul cel mai înalt, să re afirme, să regândească această împărțire a sarcinilor și a eforturilor, care a fost una plină de succes până, până, până nu ne mult. Așa că vă încurajez să mergem în această direcție. Uh, thank you, um, uh, Mr. Chairman. Um, in my country there's increasing hostility. Mulțumesc, domnule președinte. În țara mea, spune domnul Tanăc, acordăm o importanță deosebită asupra sentințelor pronunțate de Curtea Europeană de Justiție și asupra Cartei Europene a Drepturilor Omului. Și nu știu dacă există uh, o legislație clară care să se aplice în ceea ce privește retragerea dintr-o astfel de convenție. Știm că acest lucru are implicații enorme, costuri enorme și știm că toate delegațiile pe care le organizăm pentru monitorizarea alegerilor au costuri foarte mari pentru că le, le organizăm împreună cu dumneavoastră și acesta au o influență foarte mare atât în ceea ce privește țările din nordul Africii cât și în uh, Asia Centrală. Mrs. Nates. Thank you. Doamna Nemineț, mulțumesc, domnule președinte, și eu la rândul meu aș vrea să mulțumesc domnului secretar general pentru prezentarea pe care tocmai a făcut-o și aș avea două întrebări pe care vreau să le adresez. Prima, care este poziția Rusiei? Pe care, cum noi știm, Rusia nu este întotdeauna sau nu are întotdeauna un comportament conform cu principiile uh, organizației dumneavoastră. Și știu că e o întrebare destul de delicată pentru noastră, sunteți secretar general a acestei organizații, dar eventual ați putea să ne spuneți dacă această poziție a evoluat în ultimii ani sau nu și în ce direcție a evoluat. Și a doua întrebare, aș vrea să știu dacă puteți să ne spuneți dacă cumva în ultima vreme uh, în cadrul organizației dumneavoastră OSCE dacă s-a acordat o atenție sporită unor evenimente și anume în anumite state membre și poate chiar și în state membre ale Uniunii Europene, există această tendință de a utiliza uh, puterea judiciară în scopuri politice pentru a reduce anumiți adversari politici la tăcere sau pentru a reduce la tăcere uh, opoziția sau chiar pentru a arunca opoziția în închisoare. Am observat, spre exemplu, acest lucru în Georgia, lucruri care evident nu pot să ne liniștească, ba din potrivă. Iată, acestea erau cele două întrebări pe care vreau să vi le adresez. Frau Iaconsari. Domnule Iaconsari. Uh, thank you very much. Uh, Kazakhstan uh, uh, was chairing the OUC. Mulțumesc, domnule președinte. În 2010, Kazakhstanul a avut președinția OSCE și atunci a promis să își îndeplinească toate angajamentele referitor la drepturile omului. Însă, după președinție, situația drepturilor omului în Kazahstan s-a deteriorat. Până chiar săptămâna trecută, am auzit despre încercări de a reduce la tăcere media, mass media independentă în Kazakhstan. Și acum dacă vă uitați în urmă, care este concluzia dumneavoastră? A fost o idee bună ca să dețină Kazahstanul uh, președinția OSCE anul, uh, în 2010? Thank you very much, Chairman. Uh, thank you for Um, Doamna Șarcă, mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule secretar general, aș vrea să vă mulțumesc pentru această prezentare și m-aș referi acum, dacă îmi permiteți, la câteva uh, elemente pe care le-ați evocat, și anume uh, cibersecuritate și faptul că trebuie să găsim acel echilibru necesar uh, între UE și uh, OSCE. Aș vrea să știu dacă vedeți câteva oportunități de cooperare cu Uniunea Europeană pe marginea acestor subiecte deosebit de importante și care sunt amenințările, după părerea dumneavoastră. Uh, Mă refer aici la libertatea de exprimare. Am discutat cu uh, responsabilul din partea OSCE referitor la libertatea mass media și am avut un schimb de opinii foarte fructuos pe această temă. Aș vrea să mă refer și la cele spuse dumneavoastră referitor la Turcia și provocările care există acolo în ceea ce privește libertatea de exprimare și libertatea mass media și poate chiar pe un context mai larg uh, faptul că e vorba de un actor deosebit de important în regiune. Care este, după părerea noastră, rolul Turciei în acest sens? Și, în al treilea rând, ca urmare a celor spuse și de colega mea, doamna Neminenț, e bine, eu sunt de părere că vremurile sunt destul de grele și pentru Uniunea Europeană și există foarte multe condiționalități în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor noastre vis-a-vis -vis de părți terțe. Așa că aș dori să vă întreb care este, după părerea noastră, modalitatea cea mai fructuoasă sau cea mai uh, pozitivă pentru a ne asigura că aceste angajamente vor fi duse la bun sfârșit uh, și că toate aceste angajamente, atât uh, economice cât și uh, politice, vor da rezultate, rezultate pe care ne dorim să le vedem în mod concret. Uh, deci rezultate în țările terțe cu care avem relații. Mulțumesc. Mr. Yanis. Gracias, presidente. Una pri... Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații inițiale, spune domnul Ianes. Intervenția dumneavoastră confirmă o idee. Uh, și anume e o idee pe care eu o afirm de foarte multă vreme, și anume că diplomația multilaterală și colaborarea între instituții, crearea unei rețele inter, uh, instituționale europene după cel de-al doilea război mondial și mai ales după anii 80, a fost una dintre realizările cele mai de succes ale umanității, ale omenirii în Europa în secolul 20. Și un alt succes îl reprezintă Uniunea Europeană și asta în ciuda anumitor erori. Eh, ei bine, putem spune că ne-am îndeplinit foarte multe obiective și vreau să insist asupra faptului că noi considerăm eh, ca fi, a fi o instituție foarte pozitivă OSCE-ul și așa cum a spus și alți colegi, eh, nu suntem întotdeauna de acord cu criticile care au fost exprimate în cadrul Consiliului Europei și dacă ne uităm și la uh, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și sentințele pe care aceasta le pronunță, reprezintă un adevărat standard pentru apărarea valorilor europene și pentru apărarea persoanelor, cetățenilor um, vis-a-vis -vis de propriile lor state, propriile lor țări. Acest lucru reprezintă un pas înainte, este clar. Și nu trebuie să subestimăm acest lucru. Cred că de multe ori, în anumite situații, în anumite contexte, mass media au un rol de jucat. Mă refer, spre exemplu, la presa britanică, nu numai neapărat tabloidele, însă știm că există acea vox populi care încearcă să impună clasei politice, dar nu numai, ci și clasei politice, nu neapărat britanice, ci și europene, anumite idei, anumite idei retrograde care nu mai au sens într-o lume precum cea pe care o cunoaștem în ziua de astăzi. The last one is Mr. Weigel. Ultimul este domnul Weigel. Danke, Herr Präsident. Uh, I would like to äh, ask you, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aveți foarte multă experiență în țările din Balcanul de Vest, Balcanii de Vest și aș dori să vă întreb. Comisia Europeană a pus că problema granițelor nerezolvată este una ce trebuie soluționată în contextul extinderii Uniunii Europene. Într-adevăr, există multe probleme teritoriale nerezolvate și întotdeauna atmosfera se încinge, cum s-a întâmplat recent cu decizia Curții de la Haga. Mă întreb dacă OSCE poate să se implice proactiv în procesul de negociere al soluțiilor de frontieră în ceea ce privește țările din fosta Iugoslavie. Thank you. It's quite a long list. I'll try. Mulțumesc, este o listă lungă de întrebări. Voi încerca să răspund la cât mai multe. Voi începe cu domnul Peterle. Cum să avem uh, mai multe, mai multă influență? Pe de o parte, discutăm în OSCE și avem hotărâri cu privire la întărirea rolului ca organizație. Noi ne rafinăm instrumentele, dar până la urmă sunt state care participă și care își trasează niște limită. Și nu putem să trecem de limitele impuse de ele. Dacă ne uităm la uh, diplomația preventivă, la opțiunile pe care le avem. În uh, diplomația preventivă, asta am susținut cu statele membre, trebuie la începutul crizei să mergem așa cum am făcut mai mult, cu mai mulți ani în urmă, într-o țară și să explorăm uh, alternativele, să încercăm să, să facem progrese, să jucăm un rol important. Problema este că, în uh, realitate, dacă există o președinție bună și există consens, putem să facem uh, acest lucru odată atunci când uh, există sentimentul că criza ar putea să evolueze, ajungem la rezultate. Am discutat și cu domnul Ban Ki-moon că se ajunge uneori la frustrare. Niciodată nu vrea cineva să dea un cec în alb unei organizații care să negocieze și să ia măsuri preventive. Există o linie politică sensibilă, delicată, între acțiunile preventive ce trebuie luate de țări și acțiunile ulterioare. Trebuie să fim pragmatici de fiecare dată și să vedem dacă avem uh, marjă de manevră din punct de vedere politic. O alternativă este uh, dezvoltarea parteneriatelor. În Kirghistan avem anumite îngrijorări, îndeosebi în sud, Avem o operațiune extinsă de poliție care se axează pe compoziția multietnică a regiunii, se asigură că nu există discriminare de către poliție. Uniunea Europeană sprijină această inițiativă și ia în considerare măsuri suplimentare. Aș putea să profit de acest prilej să vă informez cu privire la acest aspect și să mă asigur că există sprijin din partea Uniunii Europene pentru măsurile luate de OSCE în aceste domenii delicate. Securitatea cibernetică au fost câteva întrebări referitoare la acest aspect. Există o limită pe care trebuie să o trasăm. Acesta este una din probleme care nu este din documentele pe care le avem abordarea între libertatea de acces și sporirea securității. Aceasta depinde de definiția securității pe internet. La OSCE, abordarea este una atenuată. folosim metodologia pe care o avem, pe care am uh, creat-o la OSCE, și anume uh, dezvoltarea unor măsuri de consolidare a încrederii. Atunci când există un atac cibernetic, să implicăm mai multe state membre. Sperăm să facem progrese măcar în acest domeniu. Bineînțeles, libertatea mass media este importantă în această dezbatere și este importantă în multe state membre, inclusiv ale Uniunii Europene. Există o activitate intensă și se observă cu atenție direcția pe care o ia această dezbatere. Problema implicațiilor austerității, valorile fundamentale, democrația. În primul rând, ca să răspund, să-l răspund celor ce au menționat Consiliul Europei, OSCE este în primul rând o organizație de securitate Abordarea noastră se bazează pe necesitatea de a întări securitatea în sta- spațiul OSCE și facem aceasta pe baza unei abordări uh, ce include drepturile omului, democrația, dar și dezvoltarea și problemele de securitate. Problema valorilor fundamentale și modul în care ele se aplică în cazul statelor membre. OSCE le oferă statelor un cadru pe baza căruia ele pot să evalueze, să discute modul în care alte state membre își aplică angajamentele și este un dialog uh, foarte aprins, foarte viu, dar uneori foarte controversat. Există dezbateri dificile în organizație, dar este o dezbatere sănătoasă, pentru că avem o platformă unde putem discuta săptămânal, zilnic, aceste probleme. OSCE este locul în care evaluăm modul în care fiecare stat uh, acționează. Uneori sunt discuții controversate. Există senzația că unele state involuează. Pe de altă parte, alte state vor să vadă transformări democratice peste noapte. În societăți unde uneori uh, e nevoie de o schimbare de o generație. Uneori nu există nici măcar uh, un sens al direcției în această societate. OSCE nu este o organizație scumpă. Avem un buget de 48 de milioane de euro. Nu ne numărăm printre organizațiile scumpe. Dacă avem în vedere Uh, importanța noastră. Adunarea parlamentară a OSCE am avut probleme cu aceasta, îndeosebi uh, cu ocazia uh, alegerilor din Statele Unite. Secretarul adunarea parlamentară este un uh, organism autonom, deși există perspective diferite cu privire la ceea ce este cu adevărat și cum uh, colaborează cu structurile executive, dar nu este una din structurile executive ale OSCE. Are un statut mai vag. Doresc să avem o, uh, o relație mai uh, profundă cu, această, cu acest organism. Această divizie, divizarea sarcinilor, nu știu de unde vine ea. Odir nu a, s-a implicat în inițiative Adunarea parlamentară s-a implicat, dar eu am fost informat de implicare abia după aceea. După cum v-am spus, are o autonomie destul de extinsă. Am uh, văzut raportul. ODI răspunde la o serie de cereri de asistență în ceea ce privește comisii electorale, comisii de monitorizare, pe baza solicitării statelor cu care colaborăm. Dar e vorba doar de asistență. Una din multele unul din multele domenii de asistență. Consiliul Europei nu se suprapune cu OSCE. Noi suntem o organizație de securitate. Dar ODIR înglobează Oficiul pentru Drepturile Omului și se suprapun uneori uh, cu unele probleme care se află pe agenda OSCE. Noi încercăm să creăm o coordonare mai mare și sinergii mai extinse. Astfel abordăm noi problema. Nu există o soluție de fuziune. Consiliul a făcut un studiu pe baza căruia au dat recomandări pentru o interacțiune mai profundă și încercăm să le respectăm. Dacă trebuie să luăm măsuri mai drastice, atunci statele membre ale organizației trebuie să discute. Consiliul Europei este o organizație europeană mm, cu conexiuni noi avem conexiuni transatlantice și această uh, dimensiune eurasiatică. În legătură cu Eurasia, există discuții, dezbateri privind tratarea ONG-urilor, uh, a apărătorilor drepturilor omului, tratarea uh, presei. Eu observ aceste dezbateri, bineînțeles, când există tentația folosirii puterii judecătorești în scop politic, avem consultații cu statele implicate și intervenim. Vorbim cu reprezentanții guvernelor și le spunem că practicile acestea nu sunt acceptabile. Kazahstanul spune acest, același lucru pe care l-am spus și în legătură cu Ucraina. Nu emitem judecăți uh, înainte să uh, acceptăm statutul de uh, stat ce deține președinția OSCE. Kazakhstanul a făcut eforturi atunci când a deținut președinția a încercat să fie un exemplu pentru alte state. Au fost mult mai activi în cadrul organizației și întreaga agendă asiatică a devenit mai importantă în cadrul organizației și astfel am putut interacționa mai strâns cu statele din Asia. Există suișuri și coborâșuri. Trebuie să avem răbdare pentru că e vorba de uh, discrepanțe între societăți, sunt istorii diferite și e nevoie de mult timp pentru schimbări. Trebuie să, să rămânem angajați și o să ce oferă un cadru pentru acest angajament cred că este mai bine să avem un instrument cu care să abordăm această dimensiune. ceea ce privește Turcia, și ea are probleme ca orice stat, libertatea mass media este o problemă pe care am ridicat-o și eu în consultațiile bilaterale cu colegii turci. Turcia este un jucător important uh, în uh, ceea ce privește agenda globală a OSCE. Președintele turc al uh, Comisiei de Securitate din cadrul organizației abordează o serie de probleme transnaționale și are un rol foarte important, foarte pozitiv. Turcia este un actor important și pe plan regional, dar și dincolo de regiune. OSCE rămâne un cadru bun uh, pentru ca Uniunea Europeană să colaboreze cu Turcia. Condiționalitățile contează pentru dumneavoastră, contează pentru Uniunea Europeană, dar eu când uh, vorbesc despre OSCE, reprezint cele 57 de state membre, nu există condiționalități pentru mine, dar ele pot exista în relația cu alte state, cu alte grupuri de state. Și se pot do- poate fi de folos uh, să facem progrese, dar condiționalitățile pot fi și periculoase. Trebuie să vedem uh, în ce mod punem condiționalitățile. Este o zonă unde aș fi foarte precaut. Sunt de acord cu importanța diplomației multilaterale dacă nu aș uh, crede în asta, nu aș avea funcția pe care o am. Trebuie să fiți mândri, Uniunea Europeană tocmai a primit premiul Nobel pentru această implicare. Și permiteți-mi să felicit Uniunea Europeană pentru această înaltă recunoaștere. Eu chiar cred că nivelul multilateral este foarte important astăzi pentru ca toți să fie implicați, pentru ca dialogul să fie deschis. Dialogul este ieftin, după cum am spus. Și este bine că avem posibilitatea aceasta chiar și în vremuri de restriște. Acum, problemele comunităților reprezentate în OSCE sunt mai grele decât uh, în trecut. Dezbaterile din OSCE sunt mai dificile astăzi, dar în aceste condiții este cu atât mai important să avem un instrument. În cele din urmă, Balcanii de Vest. Dacă primim mandatul, dacă primim solicitarea, avem oameni la fața locului, ne putem implica, nu este o problemă ce se află pe agenda OSCE în prezent, nu știu pe agenda cui se află problema aceasta, dar, bineînțeles, în, uh, dacă ține de competențele noastre, putem să, să facem ce ține de competențele noastre, de mandatul nostru. Dar având în vedere aceste constrângeri, dacă vrem să ne implicăm, dacă avem mandatul necesar, o putem face cu siguranță. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim, domnule secretar general o discuție foarte interesantă, care evident trebuie să continue. Și cred că ar trebui să ne întrebăm cum să consolidăm această cooperare pe plan practic. Prin urmare, observarea alegerilor, urmărirea, monitorizarea situației în anumite țări, repartizarea sarcinilor, pentru a ne asigura că nu există o concurență în ceea ce privește aceste ajutoare. Mulțumesc! Thank you. I will Wir kommen jetzt unmittelbar zum nächsten Tagesordnungspunkt. Bun, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 4. Strategia UE pentru cornul Africii. Haideți să vedem unde este domnul Teno, care este raportorul Nu pare să fie în sală sau poate da. Dr. Tenok has arrived. Domnul Tenok a sosit. Domnule președinte, deja am făcut cu câteva săptămâni în urmă o prezentare destul de detaliată a raportului, așa că am acum doar câteva comentarii cu privire la situația actuală. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, în primul rând, pentru cooperarea care ne-a ajutat să ajungem la 18 amendamente de compromis echilibrate care implică politica uh, de securitate externă, lupta împotriva pirateriei, terorismului, a criminalității organizate, și asta, după părerea mea, reprezintă principalul element al sprijinului acordat. Dar sigur, nu trebuie să trecem cu vederea și celelalte aspecte, dezvoltare, drepturile omului, mediu, economie și nevoia de integrare regională și rolul reprezentantului special UE, precum și al Uniunii Africane. Am reușit, deci, să Uh, grupăm totul în 18 amendamente de compromis care grupează principalele subiecte. Raportul, de asemenea, menționează noul uh, guvern etiopian care trebuie să aibă o șansă de a îmbunătăți situația și ne prezintă și ce se întâmplă în Eritrea, situația îngrozitoare în ceea ce privește drepturile omului. Dar, domnule președinte, vreau să vă spun că sunt uh, dezamăgit de poziția grupului dumneavoastră PPE, nu domnul Spencer, care este negociator și raportor din umbră pentru acest raport, în ceea ce privește eliminarea totală a menționării Somaliland termenul noting este menționat acolo pentru recunoașterea ca stat. Acest este un aspect important uh, care ține de uh, cornul Africii și subiectul nu poate ignorat. Nu putem să eliminăm menționarea acestui subiect în niciun caz. Cei care nu cunosc prea multe despre Somalia, Somaliland, a fost independent în anii 60, scurt, și colegii francezi doresc să prezenteze Djibouti, fosta Somalie franceză, care și-a um, obținut independența. Există spanioli care sunt preocupați de mișcarea separatistă din Catalunia, care ajunge la punctul culminat, dar aceasta a făcut parte din Spania de 300 de ani și nu cred că Somaliland, chiar dacă ar avea succes, ar constitui un precedent la nivel global. Și nu mi-amintesc să existe PPE sau colegi spanioli care să obiecteze la independența Sudanului de Sud sau a Eritreei. Deci nu înțeleg de ce Somaliland dă naștere la așa de multe probleme. Până la urmă, chestiunea ține de Somaliland. Ei hotărăsc dacă să intre în dialog cu Mogadishu și acest lucru a fost menționat și a fost și sprijinit în comunicatul final al conferinței de la Londra. Nu cred că există vreun raport referitor la Spania care să nu menționeze situația din Catalunia, de exemplu. Cam asta e perspectiva mea asupra Somaliland și amendamentul de compromis 13. Sunt de acord cu aliniatul 2 din avizul Devi, DV și sperăm ca totul să fie pregătit la timp pentru mâine dimineață. Am toate indicațiile deja trimise secretariatului și sperăm să putem depăși aceste probleme. Înțeleg că în ceea ce privește amendamentul de compromis 13, am putea să-l votăm și apoi să votăm separat amendamentul PPE-ului separat de a elimina uh, menționarea faptului că Somaliland dorește independența. Asta ar fi o problemă, o, o soluție pentru a trece de 13, dar rămâne să vedem mâine dimineață. Tack så mycket, herr ordförande, och ett eh, alldeles speciellt tack till eh, herr Tenok. Mulțumim. Ett sätt att förstå mycket gediget arbete och tack också till... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc, domnule raportor, pentru munca depusă o muncă deosebit de interesantă. Uh, suntem foarte mulțumiți de modul în care s-au desfășurat discuțiile pe marginea amendamentelor și am trecut de la 150 de amendamente la doar 13. Uh, în numele grupului meu politic pot să spun că ni se pare deosebit de important să subliniem respectarea drepturilor omului. Uh, nu trebuie să ne concentrăm doar pe detalii, ci trebuie să ne gândim la, să avem o gândire mai globală, să vedem uh, relațiile care există între aceste țări. E vorba de un mandat, aș spune eu, cu caracter general, să facem tot ceea ce ne stă în puten, putință pentru ca în aceste țări să se poată trăi în mod demn cu demnitate, în țări în care democrația și drepturile omului să fie respectate peste tot în regiune. Și uh, asta și merită acest, uh, această regiune a lumii, cornul Africii, pentru că a avut foarte mult de suferit în ultima vreme. Așa că, domnule Tanoc, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați ținut seama de interesele tuturor și de abordările tuturor. La un moment dat am avut un mandat pentru a lucra pe chestiuni pe tema afacerilor externe și mi-am dat seama că mandatul deși prevedea anumite condiții foarte clar stabilite, acestea au trebuit să, să fie modificate. Însă este foarte greu să numești și să afirmi faptul că Somaliland a cerut independența. Trebuie să observăm faptul că există anumite dificultăți, dificultăți care există deja și care vor continua să persiste pe viitor. E ca și cum am spune că există undeva un gol. Dacă nu numim această dorință acestei regiuni, Somaliland, de a deveni independentă, atunci pierdem o mare ocazie. Cum am să spun eu cetățeanului suedez faptul că de zile și de zile încoace căutăm un compromis, căutăm să ajungem la un punct de vedere comun, însă în continuare domnul Tanoc insistă că uh, e foarte greu să punem uh, numele unei țări și știm despre ce vorbim, uh, deși știm că din cauza faptului că există diferite situații în diferite țări care ar putea să uh, fie astfel afectate, știm că în această țară există jurnaliști care au fost uh, închiși, care sunt prizonieri. De aceea cred eu că ar trebui să ne mai gândim. Compromisul este în felul următor. Se notează faptul că Somaliland cere independența. Se notează această independență. Atât. E vorba de amendamentul 34. Comisia pentru Dezvoltare, de asemenea, a redactat anumite amendamente pe care țin să le salut. Și, domnule președinte, am speranța că nu am fost prea ironic în această prezentare a mea, în această intervenție a mea, însă mi se pare că e foarte corect și necesar să uh, avem un raționament clar încă de la bun început, să transmitem un semnal clar încă de la bun început și e adevărat că nu a fost întotdeauna foarte ușor să înțelegem exact ceea ce se afla în spatele textului. Și mă întreb, de ce nu putem să numim această regiune Somaliland și de ce nu putem să afirmăm această dorință de independență? Uh, nu văd unde se află uh, amenințarea dacă uh, enumerăm, uh, dacă constatăm o astfel de dorință. Ana Gomes. Mulțumesc, doamna Gomez. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului Tenoc pentru efortul pe care l-a făcut pentru a ajunge la soluții de compromis cu grupul pe care îl reprezint. Avem puncte de vedere diferite, dar am reușit să convenim asupra unor formulări de text. Putem spune chiar că am putea fi de acord cu menționarea Somaliland în termen, în modul menționat și anume noting the fact that nu credem că asta poate să cauzeze probleme pentru vreo strategie a UE pentru cornul Africii. În orice caz, nici nu cred că există o astfel de strategie corectă. Apoi, suntem de acord și cu ceea ce au propus verzii, menționarea invaziei de către etiopieni în Kenya în 2011-2012, fără un temei din legislația internațională, fără vreun mandat și lucrurile n-ar putea decât să se înrăutățească în Somalia, având în vedere situația de acolo. Având în vedere noul înalt reprezentant umit de Lady Ashton pentru cornul Africii, va exista o mai bună cunoaștere a situației din aceste țări și sper că vom avea curajul să abordăm problema esențială din punctul meu de vedere și anume acest, această luptă dintre Etiopia și Eritrea internă, care nu face decât să creeze probleme între aceste țări și vecinilor, inclusiv Somalia. Eritrea este într-o situație foarte rea din punct de vedere al drepturilor omului și sper că uh, se menționează acest lucru, dar trebuie să menționăm aceste lucruri Există mii, mii uh, de mm, cetățeni din Eritrea de care nimeni nu știe și mulți mor uh, torturați, chiar dacă acel caz ce trebuia menționat era un suedez. Și vorbim și despre mm, tratamente inumane din închisorile de acolo. În Etiopia situația nu e cu mult mai bună, dar acolo uh, ne prefacem că nu vedem nimic nu vedem crimele comise de regimul lui Melazanaui, inclusiv invadarea Somaliei în 2006 și înrăutățirea situației. Faptul că am neglijat granița dintre Etiopia și Eritrea este o mare greșeală, după părerea mea. Această deliniere a frontierelor a fost stabilită și a fost apoi atacată în instanță a fost un tribunal, o curte arbitrară care s-a pronunțat și Etiopia a ales să nu o respecte. Și asta a dat naștere la mari probleme și este de neacceptat că UE pretinde că respectă legislația internațională și totuși nu um, face nimic um, în niciuna din țări, mai ales um, în cazul Etiopiei, care beneficiază de sprijin destul de consistent din partea UE financiar și care face parte din ACP. Deci e regretabil că nu Europa n-a făcut nimic pentru a uh, afecta pentru a avea un impact asupra acestei decizii luate de Etiopia. Situația drepturilor omului în Etiopia este foarte gravă și aș vrea să menționez un nume, domnul Nega, un jurnalist tânăr, premiat, menționat în raport și de asta mă bucur, care reprezintă mii de tineri eritreni, activiști, intelectuali care se regăsesc în închisoare. Sigur, cu dis- dispariția lui Melazanaui există acum o ocazie nouă și în uh, amendamentele de compromis încercăm să arătăm că există o ocazie de schimbare în Etiopia dacă noul prim-ministru va da dovadă de curaj și va încerca să aibă o abordare inclusivă și să elimineze, să elimine închisorile politice și alte probleme fiindcă vorbim de o țară care, uh, unde existau relații foarte bine, bune între musulmani și creștini și care în ultimii ani a, a avut o deteriorare a situației uh, pentru că Melazanaui a încercat să numească liderii comunității musulmane și știm toți care au fost implicațiile. Prin urmare, e un caz clar unde principiile UE uh, nu sunt respectate sau nu pe măsura afirmațiilor pe care le facem. Această, acest decalaj între implicarea noastră acolo și uh, Uh, politica pe care susținem că o facem este um, îngrijorător. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Svensson, cred că v-ați retras un amendament în care îmi cerea să spun welcome pentru Somaliland. Și văd că v-ați schimbat cu 180 de grade poziția, dar știm că politica e ciudată și trebuie să vă reprezentați grupul. Nu am menționat Somaliland în mod repetat, ci într-un singur aliniat am spus note chiar pentru a reflecta și poziția socialiștilor și liberalilor. Deci nici nu resping, nici nu salut această situație, ci iau notă de ea. Nu credem că putem elimina uh, acest lucru dintr-un raport politic pentru cornul Africii. Și după cum știți, Somalia este o situație complicată, fiindcă Puntland, care este uh, independent de facto, vrea să facă parte din federație până la urmă, odată ce uh, în sud lucrurile se stabilizează. Doamna Gomez, mulțumim pentru sprijinul pentru amendamentul de compromis 13 în ceea ce privește invadarea Somaliei de Kenya Nu mă pricep la dreptul internațional, dar uh, au fost cazuri de uh, turiști răpiți din Kenya și duși în Somalia, apoi problema cu Kenya și Etiopia, uh, dreptul de a asigura protecția drepturilor omului într-un stat în care nu are ordinea de drept și așa mai departe. Deci sunt probleme și, prin urmare, trebuie să convenim că nu vom cădea de acord asupra dreptului la invazie în această situație. Dar la punctul 12, din nou, nu sunt specialist în dreptul internațional, vorbesc doar ca politician, uh, Uh, domnul Rondos a fost uh, la mine în birou și am discutat despre compromisul la care am ajuns la punctul 14, 12, unde se vorbea despre deciziile de delimitare a frontierelor și de demarcarea fizică. Comunitățile trebuie să rămână unite și asta se regăsește și în um, rezoluția Consiliului de Securitate ONU. Deci e un domeniu sensibil uh, unde poziția UE este specială și uh, mă bucur că ne aliniem la aceasta, fiindcă e important să ne pronunțăm într-un singur glas în ceea ce privește această problemă a frontierei dintre Eritrea și Etiopia. Dar știu că uh, tribunalul uh, acela s-a pronunțat pentru Eritrea, deci acest lucru trebuie să fie respectat. Mulțumesc tuturor pentru implicare și sper că mâine vom putea trece cu voturile destul de repede, deși mai sunt 100 și ceva, spre 150 de amendamente, în afară de acestea de compromis. Dank. Mulțumim. doamna Ari. Sí. Bien, pasamos por lo tanto al punto número 5. Trecem la punctul 5 referitor la raportul special privind asistența acordată de UE comunității turce, cipriote turce. Raportor este doamna Gianacu. În primul rând îi dăm cuvântul doamnei raportor. Parece está la... Se pare că doamna raportor nu este în sală. Haideți să vedem ce ne spune secretariatul, dacă ni se poate alătura, înainte să dăm cuvântul reprezentantului comisiei care ne va, se va referi la acest raport. Bueno, me indican que la, la señora... Mi se spune că doamna Gianacu, nu că n-ar fi vrut să fie aici, dar are o problemă la intrare, fiindcă, după cum știți, ă, există acele manifestații și există probleme cu accesul în clădire. Și de asta nu a putut să ni se alăture. Și ce vă propun eu să începem cu domnul Watson, care este raportor din umbră, după care o să dăm cuvântul reprezentantului comisiei și așteptăm să ni se alăture și doamna Agianacu până atunci. Sperăm că până atunci va reuși să intre. În orice caz, discuția va uh, include toate grupurile parlamentare. Domnul Watson are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg problema domnului Gianaco. Cred că fermierii complică viața tuturor în momentul de față în ceea ce privește accesul în clădire. Dat fiindcă doamna raportoare nu este aici, eu am să încep totuși prin a-i mulțumi pentru activitatea pe acest raport și pentru foarte bună întâlnire cu uh, raportorii din umbră de săptămâna trecută de la Strasburg. Și, domnule președinte, mă bucur să vă spun că întâlnirea respectivă a dus la o serie de amendamente de compromis care s-au bucurat de mare sprijin din partea tuturor grupurilor politice. Nu o să menționez numărul amendamentelor, fiindcă au fost ceva probleme, cel puțin cu numărătoarea pe care o am eu, dar important de subliniat pentru colegi ar fi faptul că Amendamentele de compromis cer Comisiei Europene să sprijine toate obiectivele din regulamentul Consiliului 389. Probabil vă amintiți că la începutul acestui an, Curtea de Conturi a făcut o evaluare a asistenței financiare pe care Comisia a gestionat-o din 2006 încoace oferită pentru o posibilă reunificare a Ciprului și la asta se referă acest raport. Curtea de conturi a conchis că, în general, Comisia a făcut o treabă bună, mai ales având în vedere împrejurările destul de dificile. Și raportul doamnei Gianacu menționează acest lucru și formulează o serie de recomandări către Comisie pentru viitor. E vorba și de chestiunea proprietății, care afectează ambele comunități de pe insulă și, într-un alt amendament, se solicită Uniunii crearea unui mecanism multianual prin care să se asigură o mai bună planificare. N-am putut să ajungem la un acord pe acesta între toate grupurile, de aceea va fi depus separat. Există și amendamente separate care acoperă regulamentele privind comerțul direct, care nu reprezintă un element uh, central al raportului, dar e foarte important să se ajungă la un acord care va permite părții de nord a insulei să regăsească prosperitatea și sperăm va sta la baza procesului de pace de acolo. Grupul meu salută cu entuziasm modul în care doamna Gianacu a condus discuțiile uh, dintr-o perspectivă pluralistă și suntem pregătiți să susținem toate amendamentele de compromis cu condiția ca doamna Uh, raportor să accepte o mică modificare, un mic amendament oral la unul dintre ele. Doamna Gianacu a sosit, văd, și cred că, domnule președinte, e cazul să mă opresc și să-i permit doamnei raportor să intervină, dat fiindcă e raportul său. Mulțumim domnului Watson. Într-adevăr, doamna Gianacu ni s-a alăturat, bine ați venit și vă dau direct cuvântul pentru a prezenta raportul, vă rog. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru faptul că am ajuns cu oarecare întârziere și asta din cauza măsurilor de securitate care au fost adoptate la intrare și care îngreunează accesul în clădirea Parlamentului venind dinspre piața Luxemburg. Aș dori să precizez încă de la bun început faptul că raportul meu se referă doar la raportul special al Curții de Conturi referitor la asistența acordată de Uniunea Europeană comunității cipriote turce și se referă deci la modul în care acest ajutor, această asistență a fost acordată. Deci, sunt de părere că trebuie să ne limităm la acest subiect și trebuie să ne abținem de la orice comentarii care nu au nimic de a face cu acest raport și care se referă în general la situația Ciprului. Aici e vorba de un raport care este foarte clar, referitor la raportul special al Curții de Conturi și insist asupra faptului că acest, această asistență acordată comunității cipriote turce trebuie să continue și pe viitor și asta în cadrul uh, regulamentului în vigoare din schimburile pe care le-am avut cu Comisia Europeană, am înțeles că și Comisia Europeană își dorește acest lucru și anume să, să fie respectate, să fie respectați termenii regulamentului Consiliului. De aceea nu sunt în favoarea acelor propuneri de amendamente care cer ca această asistență să se înscrie într-un cadru plurianual. De ce? Pentru că am presupune că Uh, încă de la bun început că nu va exista o rezolvare a situației cipriote dacă adoptăm o astfel de abordare plurianuală. Iar în ceea ce privește Comisia pentru Control Bugetar, e bine, Comisia Europeană s-a referit la faptul că, după părerea sa, nu trebuie să fie prevăzute astfel de perspective plurianuale și că, în principiu, această asistență poate să continue să funcționeze pe o bază anuală. Acum, în ceea ce privește regulamentul referitor la comerțul direct, Parlamentul a avut deja ocazia să se pronunțe pe marginea acestei chestiuni, care nu are nimic de a face cu avizul, cu raportul meu. Pe marginea acestui subiect, Comisia Europeană a adoptat deja o poziție ca și Parlamentul European, care s-a pronunțat și el pe această temă. Pe de altă parte, temeiul juridic pe care se bizuie aceste amendamente a fost respins de către Comisia Juridică a Parlamentului European în 2010 și vă amintesc că s-a votat atunci 18 voturi pentru și 5, ă, împotrivă și 5 pentru. Deci nu trebuie să abordăm acum acest subiect. Am reușit să ajungem la un acord în ceea ce privește amendamentele de compromis care au fost dezbătute cu raportorii din umbră din partea diferitelor grupuri politice. Și am ajuns la concluzia că aceste amendamente de compromis trebuie să fie susținute. Acum nu știu exact de care amendamente orale uh, vorbea din aur domnul Watson, pentru că din aur s-a referit la un amendament oral pe care dorea să-l introducă. O să vedem asta la momentul potrivit, însă cred eu că poziția noastră este foarte clară. Salutăm raportul Curții de Conturi, sprijinim poziția Comisiei Europene și anume faptul că e nevoie de o antenă la fața locului și, că fapt, și faptul că această asistență anuală trebuie să fie menținută și pe viitor. Nu ne dorim o perspectivă plurianuală pentru această asistență și acest subiect nu are nimic de a face cu comerțul direct, subiect deja respins de către Parlamentul European și mai mult decât atât, notăm atât în raport Uh, notăm în acest raport diferite elemente referitoare la accesul la anumite regiuni care se află sub uh, controlul armatei. Spunem de asemenea în raport că ne dorim ca problemele care apăruseră în momentul în care s-a atribuit contractul pentru uh, înlăturarea sării din apa de mare pentru acea uzină, ar fi bine ca pe viitor aceste probleme să nu se mai uh, prezinte. Iată, acesta este conținutul raportului nostru, care se referă în mod exclusiv la raportul special al uh, Curții de Conturi. Watson, si puede explicitar Mulțumesc, doamna, doamna raportor, și acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene pentru a ne explica. A, nu, do, înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, să dau cuvântul domnului Watson pentru a ne explica referitor la amendamentul oral. Uh, nu am în fața ochilor notița pe care am, în momentul în, pe care am notat atunci când am discutat în ședința noastră, însă cu siguranță, pe cât mai repede cu putință, am să vă transmit această informație. Vreau, domnule președinte, referitor la cele spuse de doamna Gianna Coadinaur, să menționez faptul că una din recomandările Curții de uh, conturi este că ar trebui să avem un plan multianual pentru a finanța această comunitate. Mulțumesc, domnule Watson. Deci vom aștepta până când ne veți putea transmite cât mai repede cu putință această informație și în continuare dau cuvântul doamnei de Gucci din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru faptul că dați cuvântul comisiei și doresc să mulțumesc și comisiei AFET pentru diferitele avize și mulțumesc speciale pentru doamna raportor, doamna Gianacu, pentru că a pregătit acest raport. Eu cred că e foarte bine să ne menținem în cadrul subiectului pe care îl discutăm aici și să amintim că obiectivele acestui obiect, uh, acestei asistențe acordate de Uniunea Europeană este de a încuraja dezvoltarea economică a comunității cipriote turce în scopul de a ușura reunificarea insulei. Și este important să subliniem faptul că această asistență este singura asistență pe care cetățenii din comunitatea cipriotă turcă o primesc. Notez faptul că există o evaluare pozitivă din partea Curții de Conturi uh, în ceea ce privește această asistență. Și evaluarea care a fost realizată a fost o evaluare corectă, fidelă față de munca pe care o depunem noi. Evident, au fost identificate anumite slăbiciuni și Comisia Europeană va încerca pe viitor să rezolve aceste neajunsuri. Noi ne-am făcut tema pentru acasă. În ceea ce privește durabilitatea, e bine, noi suntem de părere că în mod corect Curtea de Conturi a identificat acest aspect ca fiind un aspect deosebit de important, foarte serios și, de asemenea, a identificat faptul că există două motive pentru care există aceste dificultăți legate de durabilitate. Și una dintre aceste motive, unul dintre aceste motive este lipsa de capacitate Uh, administrative din partea beneficiarilor și trebuie să rezolvăm această, acest neajuns. Iar celălalt motiv, și așa cum reiese din raportul Curții de Conturi, se referă la faptul că nu putem prezice evenimentele. E o lipsă de predictabilitate. Evident, întotdeauna este foarte important să uh, menținem fundalul, uh, imaginea de ansamblu. Nu trebuie să pierdem din vedere contextul, dar în același timp este important, așa cum spunea și Curtea de Conturi în recomandările sale către noi, este important să găsim o cale pentru a putea găsi, găsi o rezolvare pentru acest subiect pe care să o putem introduce în perspectivele financiare viitoare. Deci e nevoie de o rezolvare durabilă a chestiunii cipriote. Și Comisia a luat măsuri concrete, a făcut propuneri concrete în acest sens. Evident, dorim să mulțumim tuturor pentru sprijinul exprimat de către Parlament pe marginea acestui subiect, pentru că noi putem face propuneri adevărat, însă nu putem să obținem rezultate de unii singuri. Avem nevoie de colaborare și sprijin. Acum, în ceea ce privește obiectivele. Obiectivele regulamentului, subiect care a fost de asemenea dezbătut și preluat în avize și dezbătut și preluat și în amendamente. După părerea noastră, este important ca toate aceste obiective să fie realizate, pentru că toate sunt importante pentru a reuși să ajungem astfel la obiectivul final. Trebuie să ajungem la o reunificare a insulei. Și în acest sens salutăm acele amendamente care oglindesc concret aceste obiective. Și dați-mi voie acum să mă refer în câteva cuvinte la subiectul care a fost abordat adinaur. În momentul în care în deciziile sale finale, comisia ponderează lucrurile pentru a încerca să vadă până unde se poate merge cu finanțarea unui anumit proiect. Încercăm să vedem dacă proiectul respectiv este matur, dacă este gata, dacă este durabil, dacă este fezabil. Din păcate, nu avem întotdeauna toate elementele necesare la dispoziție pentru a face o astfel de evaluare și de aceea este foarte greu să propunem atât de multe proiecte așa cum ne-am fi dorit pentru finanțare. Acum, în ceea ce privește observațiile referitor la desalinizarea apei de mare și anume uzina respectivă. Da, s-a spus că această, acest proiect a fost o, o, o eroare, dar aș vrea totuși să vă împărtășim și punctul de vedere al Comisiei care a fost preluat și în programul anual, care a fost trimis, de asemenea, așa cum se face în fiecare an către Parlamentul European. Acolo spunem foarte clar că acest subiect, acest program a avut anumite dificultăți, nu ascundem asta, este clar, probleme, cum ar fi problemele de acces, restricții din partea armatei turce, uh, elemente care au apărut în 2010, la finalul anului 2010, dar Aș vrea să subliniez acest lucru. Odată ce aceste restricții au fost înlăturate, atunci proiectul a putut continua. Ceea ce am vrut de asemenea să vă uh, menționez în plus e referitor la sumele acordate pentru aceste proiecte. Aceste finanțări nu Uh, care în principiu trebuiau să fie acordate au ajuns la perioada, la stadiul final de utilizare, ele nu, fondurile acestea nu au fost utilizate și uh, aceste fonduri nu mai sunt disponibile. Deci nu trebuie să ne pripim și să tragem uh, concluzii pripite. Va trebui să ne bizuim pe Parlamentul European pe, spri, despri, pe sprijinul acestea pentru a o putea finanța alte proiecte în regiune. Mulțumesc. Eh, no sé si un grupo que... Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Nu mai știu dacă mai sunt și alte grupuri politice care doresc să se exprime. E bine, eh, grupul meu politic dorea să se exprime, așa că vă mai exprima eu în calitate de purtător de cuvânt. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc doamnei Gianacu pentru raportul său. Grupul nostru politic subliniază, uh, salută din plin eforturile făcute de dumneavoastră pentru a ajunge la o soluționare a acestei probleme și obiectivul final fiind reunificarea insulei și salutăm asistența acordată de Uniunea Europeană către comunitatea cipriotă turcă. Este, sunt cetățeni europeni. Suntem conștienți de faptul că acest raport nu trebuie să lase deoparte faptul că 37% din teritoriul cipriot este controlat de către armata turcă și pentru Comisia Europeană o astfel de ocupare cu 40.000 de soldați turci uh, uh, într-o parte a acestei insule, nu e un lucru ușor de gestionat de către Comisie, este evident. Deci, Ciprul este uh, stat membru al uh, Uniunii Europene Însă, în același timp, nu trebuie să pierdem în vedere obiectivul nostru principal, și anume reunificarea insulei. Element care este clar exprimat în regulament. Și în acest caz, Uniunea Europeană, Comisia Europeană nu pot promova uh, acele acțiuni care ar putea să obstrucționeze realizarea acestui obiectiv final. Eu cred că gestiunea din partea noastră a fost una foarte bună, am îmbunătățit anumite infrastructuri, am reușit să uh, ridicăm nivelul de viață, iar din punct de vedere al grupului nostru politic, acest concept de asistență a, poate să se înscrie într-un perspectivă plurianuală. Dacă am face acest lucru, atunci a, uh, am transmite un semnal greșit, pentru că ar însemna că nu vom reuși să rezolvăm problema Uh, cipriotă. În același timp, aș dori să subliniez faptul că Comisia Europeană trebuie să respecte interesele legitime ale celor care posedă terenurile și acest lucru complică realizarea anumitor proiecte, spre exemplu de infrastructură, pentru că acestea nu pot fi duse la bun sfârșit pentru că există și probleme de acces, restricții uh, din partea armatei turce. În orice caz, salutăm toate eforturile făcute pentru a ajunge la uh, amendamente de compromis. Vom avea un vot separat în ceea ce privește prima frază care subliniază eh, faptul că cât de important este să se rezolve problema aceasta a proprietății care afectează ambele comunități. Dar, din câte am înțeles, acest aspect este subliniat de unul din amendamentele de compromis și că această chestiune a proprietății funciare va fi un element cheie pentru a putea rezolva pe viitor uh, problema cipriotă și pentru a ajunge la unificarea insulei. Deci, uh, Grupul meu salută munca depusă de doamna Gianacu și suntem de acord cu amendamentele de compromis și cred că vom reuși astfel să ajungem la un vot pozitiv. Dacă nu mai sunt alte intervenții pe această temă... A, doamna Gianacu, doriți să interveniți pentru concluzii, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Această discuție a fost una foarte interesantă. O discuție fructuoasă în ceea ce privește amendamentele de compromis și am speranța că vom reuși prin vot să avem o poziție adecvată în ceea ce privește raportul special al Curții de Conturi, fără a depăși cadrul pe care trebuie să-l acoperim. Acum, în ceea ce privește perspectivele plurianuale, Comisia recunoaște uh, însă și că nu există o, o astfel de posibilitate de programare plurianuală. Ar trebui să avem o astfel de prevedere în curs, în așa fel încât evenimentele se poată să uh, meargă în această direcție și nu din cauza fabricii de desalinizare lucrurile au dat greș. Uh, nu putem considera că situația este imobilă și că nu se va rezolva niciodată uh, problema cipriotă. Acesta este motivul pentru care uh, eu voi fi întotdeauna împotriva unei astfel de perspective plurianuale. În momentul în care finanțarea există, nu cred că uh, trebuie să o transformăm în finanțare plurianuală. Și, așa cum spuneam și adinaur, domnule președinte, acest raport nu se referă la rezolvarea problemei cipriote în general, nu se referă nici la comerțul direct, subiect deja respins de către Parlament. Dacă ne am referit la aceste subiecte, atunci am ajunge la o confruntare în sânul Parlamentului și nu cred că aceasta este munca pe care vrem noi să o facem aici. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, doamna Gianacu. Votul va avea loc mâine. Și acum vă propun să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. E vorba de o informare cu privire la reuniunea grupului operativ UE Egipt care a avut loc la Cairo, 14 noiembrie 2012. Am să-i dau cuvântul domnului Salafranca. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Cinci colegi din acest parlament au avut ocazia de a se alătura activităților înaltei reprezentante față de Egipt. E o continuare a ceea ce a făcut Uniunea Europeană cu Iordania pentru a transmite un mesaj de sprijin pentru uh, procesul de tranziție și pentru primăvara arabă din partea instituțiilor europene. Domnule președinte, exercițiul este foarte satisfăcător. Faptul că altul reprezentant se bazează pe membrii ai Parlamentului European pentru a fi însoțită în această misiune. Știm că Parlamentul își are propria agentă politică pe care o desfășurăm prin delegațiile și comisiile noastre, dar în orice caz cred că este important să transmitem acest mesaj de unitate din partea Uniunii Europene și a instituțiilor sale în aceste procese delicate ale primăverii arabe. Acest exercițiu organizat de înalta reprezentantă. Este un exercițiu complex în care au fost uh, implicați nu doar ea, ci și vicepreședintele Comisiei, domnul Tajani, comisarul pentru politică de vecinătate, domnul Fidler, cei doi reprezentanți special pentru drepturile omului și pentru uh, primăvara arabă, Bernardino Leon, și diversi miniștri și secretari de stat din Uniunea Europeană. De exemplu, ministrul pentru Cipru, ministrul suedez pentru afaceri externe, ministrul bulgar și alți miniștri și secretari de stat din țările membre UE. Acest exercițiu, pe lângă faptul că a implicat reprezentanți politici, a implicat și peste 100 uh, reprezentanți ai Uniunii Europene, fiindcă e nevoie de sprijin nu doar politic, ci și de sprijin care să ducă la creștere, la locuri de muncă și la dinamizarea unei economii care a fost foarte afectată de situația prin care a trecut țara în ultimii ani. Agenda era, deci, uh, de antreprenoriat, politică și economică și am avut ocazia să ne întâlnim cu reprezentanții ai societății civile care au reprezentat nu doar societatea civilă organizată, uh, autoritățile au numit acești reprezentanți, dar și reprezentanții ai um, societății civile selectați de șeful delegației europene în țară și în acest sens aș vrea să vă spun că reprezentantul special și serviciile sale au fost foarte zeloși, să spunem, pentru promovarea dialogului cu acești eh, reprezentanți care nu erau aleși oficiali. Am avut ocazia de asemenea să participăm la ambele dialoguri ca eurodeputați. Eh, un, reprezentant al grupului Verzilor a participat la primul dialog pentru că a fost organizat foarte repede, dar am fost prezenți și în dialogul cu reprezentanții eh, societății civile organizate cu domnul comisar Füle. Am avut uh, întâlniri cu membrii adunării constituționale și cu membrii uh, Camerei Superioare, că cea inferioară a fost disolvată. În contactul pe care l-am avut cu membrii uh, adunării constitutive, s-a conturat subiectul care se discută în prezent în uh, comisia competentă pentru, asupra necesității de a păstra sau nu Constituția ca sursă principală de drept în această țară. Y el ejercicio que están realizando es el de poder alcanzar un Reprezentanții minorității copte au spus că acest exercițiu este unul foarte important și trebuie să se ajungă la un vot pentru a obține acest text constituțional. Evident, discuțiile au fost aprinse și uh, am abordat pe durata unei ședințe foarte îndelungate toate subiectele relevante și pot să vă spun că am fost foarte mulțumiți de modul în care această ședință s-a derulat. Aș dori de asemenea să adaug, domnule președinte, că la acest dialog a participat și domnul comisar Füle și reprezentantul special pentru drepturile omului, domnul Lambrinidis. Și Seara, doamna înalt reprezentant a oferit o cină tuturor participanților și au fost prezenți și membri ai Parlamentului European la această cină. De asemenea, a avut loc și o întrevedere foarte interesantă cu președintele Egiptului, în care am reușit să aprofundăm anumite lucruri. Ne-am exprimat pe scurt punctele noastre de vedere, a fost o audiență destul de uh, uh, importantă cu participanți numeroși și am lansat o invitație pentru ca președintele Egiptului să poată să vină să ia cuvântul în fața Parlamentului nostru. La, răspunsul său a fost unul pozitiv și iată că uh, misiunea noastră, uh, grupul operativ de lucru, acea task force, din punct de vedere politic și-a îndeplinit obiectivele și domnul comisar Tajani a fost prezent de asemenea. Am avut ocazia să interacționăm pe anumite teme fără a eluda niciun subiect sensibil. Evident, mă refer la islamizarea diferitelor procese diferite uh, diferite, diferitoare evenimente recente care au avut loc după primăvara arabă. Deci, după cum puteți vedea, domnule președinte, discuția a fost una pozitivă și dacă ar trebui să facem un rezulta, rezumat, Aș putea spune că rezultatul este unul foarte fructuos pentru, pentru Uniunea Europeană, pentru Parlamentul European. Noi am avut un rol foarte important, constructiv, uh, plin de demnitate și în acest sens nu putem vorbi de noi relații cu Egiptul fără să ținem seama de efortul pe care le-am făcut, efortul pe care toate părțile implicate le-au făcut în, această, în acest dialog, mecanism de dialog permanent care să ne permită să mergem și mai departe. Și cred că uh, aceste concluzii sunt împărtășite și de noul grup operativ de lucru din partea Uniunii Europene pe aceste teme. Evident, n-aș vrea să subliniez, pentru că această temă figurează pe ordinea de zi a îngrijorărilor noastre, n-aș vrea să subliniez evenimentele recente. Uh, știm că uh, au existat proteste în piața Tahrir în ceea ce privește puterile pe care și le-a arogat recent președintele Egiptului. Din câte am înțeles din uh, prezentarea făcută de către purtătorul de cuvânt, uh, aș prefera să respectăm modul în care sunt repartizate diferitele competențe și diferite puteri. Iată, domnule președinte, un rezumat al uh, ședinței noastre, a întrevederii noastre și concluziile stabilite atât de către noi și de către doamna înalt reprezentant oglindesc foarte clar modul în care s-au dezvoltat, uh, s-au derulat uh, convorbirile. Drepturile omului au fost abordate, drepturile minorităților, pentru că există minorități și uh, răspunsul părții egiptene în acest sens a fost foarte important. A avut uh, o doamnă deputată copt, a participat la aceste, la aceste discuții și în acest context doresc să insist, domnule președinte, cred eu că a fost un exercițiu foarte de succes, complex, într-adevăr, pentru că au existat foarte mulți actori implicați politici, din domeniul uh, politic, din domeniul mediului de afaceri, și întrevederile au fost foarte pozitive. De aceea cred eu că trebuie să uh, fim bucuroși de faptul că și doamna înalt reprezentant ne-a a fost invitată și a participat la aceste discuții Uh, și într-o Uniune Europeană care în momentul de față se confruntă cu dificultăți, consider că a fost foarte pozitiv faptul că am reușit să dăm dovadă de unitate, că am fost un adevărat colectiv unit în aceste negocieri. Doresc să mulțumesc tuturor, doamnei de Kaiser din partea grupului socialist, doamna Neitz din partea liberalilor, doamna Sargentini din partea verzilor, domnului Garinte din partea grupului ECR, care, evident, va putea completa cu anumite impresii și gândiri uh, și observații prezentarea pe care am făcut-o eu. Mulțumesc, domnule Salafranca. Sunt mai multe solicitări de luare de cuvânt. Mai întâi, doamna Saki. Doamna Saki. <laughs> Sorry. A little bit lost in translation, but the second time it came through clearly. Um, I appreciate... Da, apreciez prezentarea grupului operativ UE-Egipt. Am însă o întrebare referitoare la ultimele evenimente din Egipt. Cred că grupul operativ caută un nou parteneriat la nivel economic. Se pare că a fost o reuniune plină de, de speranță, toate promisiunile de ajutor, încercările de a crea noi programe de asistență și dezvoltare cu Egiptul, încearcă să obțin reforme mai mari în drepturile omului, respectarea uh, minorităților, uh, statului de drept și așa mai departe. Eu am răspuns la recentele evenimente ale domnului Morsi. Deja se testează o promisiune pentru mai multe. Domnul Salafranca ar putea să ne spună ce consideră el. Dacă nu ar fi timpul să spună ce înseamnă mai mult pentru mai mult și dacă nu cumva Uh, opusul acesteia este mai puțin pentru mai puțin. Noi încercăm să aducem poporul egiptean la un nou nivel și este important să le arătăm că echilibrul de puteri nu se manifestă pe stradă, ci trebuie să se manifeste în drept. Democrația înseamnă mai mult decât o persoană, un vot și sprijin pentru decizii, ci înseamnă garantarea valorilor Uh, fundamentale pentru toți egiptenii. Domnul Tanok, am vorbit în fața unor diplomați uh, săptămâna trecută. Doamna Ashton ar trebui să ar trebui să recunoaștem uh, implicarea deosebită în ceea ce privește coordonarea politicilor externe. Este modelul Senatului uh, american al uh, și nu acel al casei, cam, Camerei Reprezentanților din uh, Marea Britanie. Mulțumesc pentru această inițiativă. Trebuie să mobilizăm finanțe de la BEI, de la BELD și să se facă investiții directe străine. Întrebarea mea este, domnul Morsi și-a arogat puteri dictatoriale fără a putea fi contestat pentru că nu există niciun parlament în uh, momentul de față. Îmi este teamă pentru creștinii copți, pentru drepturile femeilor, pentru siguranță. Dacă tot v-ați întâlnit cu domnul Morsi, vă rog să îmi spuneți că sunteți convins de contrariul. Mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul domnului Sara Franca, aș dori și eu să-mi exprim faptul că, plecând de la cele patru decrete pe care domnul Morsi le-a adoptat, evident, nu putem decât să ne uh, exprimăm oarecare îngrijorare. Așa că, domnule Salafranca, știu că dumneavoastră ați avut întâlniri cu colegi din adunarea uh, parlamentară și aș dori să știu dacă se poate ajunge la o concluzie în ceea ce privește această situație. Uh, președintele a acționat, uh, însă nu a informat deloc latura legislativă. În orice caz, dau acum cuvântul domnului Salafranc. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și membrilor pentru întrebări, dar aș vrea să clarific că eu nu sunt atot știutorul care știe de ce se întâmplă lucrurile dinainte. Eu am venit să vă informez cu privire la rezultatele acestui grup de lucru pentru Egipt, la care am avut ocazia să particip cu primul ministru și președintele și de ce s-a întâmplat în țara respectivă după ce s-a lansat acest grup de lucru. Domnule președinte, cred că toți membrii acestei comisii sunt îndreptățiți să adopte o poziție și eu cred că ca membru a Parlamentului o poziție împărtășită. În primul rând aș vrea să menționez succesul acestei misiuni. Domnul Tenoc recunoaște și asta mă bucură succesul, deci, că Parlamentul European a fost asociat la această inițiativă. L-am cunoscut pe domnul Morsi într-o altă vizită când a candidat din partea frației musulmane. E adevărat că atunci când am avut schimburi de vederi cu membrii adunării constituționale, au existat câteva schimburi de vedere care au dat naștere și la tensiuni, adevărat. Ni s-a reproșat oarecum întemeiat că credibilitatea noastră ca Uniune Europeană rămâne sensibilă din perspectiva sprijinelor pe care Uniunea Europeană uh, a oferit-o regimului anterior și președintelui. Și acest lucru ne lasă cu un anumit deficit de credibilitate. Însă cred că spectacolul, în cel mai bun sens al cuvântului, organizat de înalta reprezentantă prin această misiune a arătat disponibilitatea Uniunii Europene de a sprijini acest proces democratic într-o țară care s-a arătat a fi uh, unul dintre principalii actori, așa cum am văzut în criza trans, uh, parcursă. Doamna Sache știe foarte bine că unul dintre principalele elemente ale noii politici este acest more for more. Eu cred că interpretarea acestui principiu ar trebui să se aplice foarte clar în acest moment în măsurile luate de președintele Egiptului. Este o abordare împărtășită de toate grupurile politicii, ce și anume separarea puterilor, respectarea independenței justiției și o tranziție democratică care să se facă cu respectarea puterilor care există la nivelul acestor instituții. Este evident și acest lucru ne-a fost explicat foarte clar că adunarea constituțională își va elabora textul respectiv uh, pe bază de consens de preferat dar s-ar putea ca aprobarea Constituției să dea naștere la un proces de ratificare rapidă printr-un referendum și odată ce textul Constituției va fi ratificat, s-ar putea să se țină adunările generale și legislative în țară. Interesant este că o dispoziție tranzitorie a Constituției spune că mandatul pentru care a fost ales președintele morții va fi de patru ani, și prin ratificarea textului constituțional și organizarea legilor legislative, nu va avea loc un nou uh, proces electoral pentru un nou președinte, fiindcă se presupune că președintele morții a fost ales pe patru ani. Societatea civilă și diversi interlocutori cu care ne-am uh, întâlnit ne-au spus ca să-i răspund direct domnului Tenoc și dumneavoastră, domnule președinte, ne-au spus că frăția musulmană a uh, câștigat aceste alegeri datorită criminalizării uh, regimului anterior, regimului din uh, de la nivel social și datorită faptului că a fost o organizație mai bine structurată. Dar societatea egipteană, după părerea mea, urmărește uh, foarte atent evoluția acestui proces de tranziție cu mare implicare. E un proces foarte dificil și, evident, Dat fiindcă nu există o uh, înțelegere instituțională care să ratifice drepturile cetățenilor, din păcate oamenii um, se manifestă așa cum se manifestă și de aceea există o mobilizare a societății civile pentru a încerca să caute o reparație la această situație. Cred că trebuie să fim foarte fermi și foarte consistenți în acțiunile noastre ale Uniunii Europene și, în acest sens, concluziile forței uh, pentru Egipt, care au fost negociate direct între înalta reprezentantă și partea egipteană și n-a fost o negociere ușoară și sunt convins că înalta reprezentantă a încercat să ia în considerare sensibilitățile și preocupările statelor care au fost reprezentate la nivel ministerial și care au spus clar care sunt principiile esențiale pe care să se bazeze atitudinea noastră în relație cu aceste țări. În orice caz, cred că este important, domnule președinte, ca aceste concluzii să reflecte în mod general poziția Parlamentului nostru și să spunem că statele membre nu sunt cele care impun concluzii în acest gen de uh, exercițiu. Dar trebuie să recunoaștem că doamna înalt reprezentant a luat în considerare ori de câte ori a fost posibil dorințele statelor membre. Un capitol important este cel pentru drepturile omului, libertatea religioasă, un subiect pentru noi important. A fost de asemenea dezbătut și precum și subiectul um, poziției femeii în societate și apoi uh, dreptul minorităților. Sunt de acord cu preocupările menționate de colegi. Grupul nostru politic este deschis să ia în considerare această problemă, având în vedere declarațiile domnului El Baradei, care îl consideră pe președintele Mosi ca pe un nou faraon pentru această acumulare de putere și spune că dorește salvgardarea procesului de tranziție, dar evident această problemă de concentrare a puterii dă naștere la un semnal de alarmă și trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Salafranca, pentru informații. Domnul Brock ni se va alătura din nou pentru a prelua președinția și de aceea vă sugerez să facem o scurtă pauză pentru acest transfer de putere. Kolleginnen und Kollegen, ich darf jetzt den Tagesordnungspunkt 7 eröffnen. Stimați colegi, trecem acum la punctul 7, în care dezbatem situația din Gaza. Trebuie să discutăm această problemă. Am pus-o, de fapt, pe ordinea de zi dinaintea uh, încetării focului, dar trebuie să vedem care sunt implicațiile. Cred că e o idee bună să discutăm la fiecare reuniune câte un subiect esențial. Dacă aveți propuneri pentru viitoare dezbateri pe un anume subiect, puteți să le faceți. De obicei avem de-a face cu rapoarte pe care le-am discutat de luni întregi și nu mai avem timp să discutăm subiecte anume. Cred că ar fi o bună idee ca la fiecare reuniune să avem câte o dezbatere a unui subiect urgent sau critic. Evident, situația din Gaza și din împrejurim este problematică și există mai multe niveluri. Aspectele pe care le-am inclus în rezoluție se referă la uh, catastrofa, situația iminentă, rachetele care s-au uh, tras, situație care avea ramificații destul de neclare. Nu suntem acum uh, siguri dacă, într-adevăr, acțiunile au încetat. De aceea am uh, vorbit despre uh, procesul de pace, un subiect esențial trebuie să ne dăm seama că acesta este în interesul Israelului. Nu putem să fim părtinitori și să nu putem nici să impunem încetarea focului din afară. Trebuie să salutăm faptul că președintele Egiptului și secretarul de stat american au reușit să ajungă la această situație, dar după se pare că s-au luat decizii care ar putea să destabilizeze zona. Există refugiați sirieni în Turcia, există palestinieni în Iordania, iar Iordania nu este capabilă să absorbă acest val de refugiați. Și și guvernul iordanian poate fi destabilizat. Dacă observăm ce s-a întâmplat, Egiptul a jucat dintotdeauna rolul de moderator în regiune. Noile evenimente trebuie luate în considerare, având în vedere și situația din Siria. În acest context ne dăm seama că în Iordania și în Egipt există voci care fac uh, mai greu de respectat rezoluția noastră, comunitatea internațională nu va putea împiedica livrarea de arme în fâșia Gaza. În cazul ultimelor confruntări ne-am dat seama de acest lucru, dar rezultatul a fost destul de slab. Va fi din ce în ce mai greu să-i spunem Israelului că trebuie să ajungă la un acord. El ne va răspunde, nu, comunitatea internațională nu poate să împiedice aprovizionarea cu arme pentru Hezbollah în Liban și pentru Hamas în Gaza extremiștii vor câștiga teren și procesul de încheiere a păcii va fi îngreunat. Aceasta va juca un rol și în campania electorală din Israel. E greu să luăm măsuri pentru o pace durabilă. Israelul a luat și decizii pentru stabilirea unor noi colonii în Ierusalimul de Est, ceea ce complică și mai mult situația. Trebuie să ținem seama și de situația din Iran, care are și el legături cu Hamas și Hezbollah, cu introducerea elementului iranian Trebuie să ținem seama de poziția Qatarului și Arabiei Saudite și nu știm dacă aceasta va duce la democrație sau dacă finanțarea vizează mișcările extremiste. Iată că situația de față este foarte complicată cu aceste ramificații ce devin din ce în ce mai greu de gestionat. Și vedem din ce în ce mai mult că Europa nu este capabilă să acționeze, iar incapacitatea sa va avea consecințe în ceea ce privește președintele Habas, Habas care va încerca să, să își expună cauza pe lângă ONU și va fi foarte greu să stabilim o pace durabilă. E o situație foarte dificilă. din aprilie 2011 până acum, americanii s-au interesat acum uh, europenii nu sunt uh, chiar atât de implicați, chiar dacă acum ne-am deplasat la Cairo. În general, văd că evenimentele sunt neliniștitoare, nu contează de ce parte suntem. Nu văd cum am putea să ajungem la rezultate bune. E o situație cu adevărat dificilă și este greu să găsim o soluție care să mulțumească pe cineva. În ceea ce privește Israelul, s-ar putea să aibă loc schimbări de ordin psihologic căci Hamas și Hezbollah, după cum știți, ar putea acum să atace cu rachete Ierusalimul și Tel Avivul. Dacă ar avea atacuri mai precise, atunci ar exista pericolul ca părinții să nu-și mai poată uh, trimite copiii la școală fără ca aceștia să fie în pericol de moarte. Este o situație ce nu mai poate fi suportată nici de locuitori, familiile nu mai sunt în siguranță și vor fi efecte de destabilizare a Israelului, care va dori să se protejeze mai bine, iar situația ce va rezulta va fi deplorabilă. Sper că mă înșel din acest punct de vedere. Aș dori să avem un schimb de idei pe această temă, pentru a vedea cum putem avea o abordare critică. Nu am ambiția să facem un raport sau decizie. Vrea cineva să ia cuvântul? Domnul Watson, întâi. Camera Lorzilor este un organism ce nu e ales de în mod democratic, nu vreau să fiu parte din el, spune domnul Watson. Cred că ați reflectat, domnule președinte, ceea ce simt fiecare din noi cu privire la situația din fâșia Gaza. Cred că au murit deja 150 de oameni de partea palestiniană în ultimele zile. Singurul lider Hamas omorât a fost Ahmad Jabari, omorât în prima zi și trebuie să ne întrebăm dacă există vreo justificare pentru bombardarea masivă. Într-un raport oficial al Națiunilor Unite, acum ceva vreme, Gaza a fost descrisă ca fiind iadul pe pământ. Nu există acces la alimente sau la alte elemente esențiale vieții nu se poate călători. În ultimele zile au fost atacuri atât asupra civililor, cât, dar acestea s-au produs și sub forma unor uh, bombardamente nocturne. Cei 1,7 milioane de locuitori care trăiesc deja cu, cu frică și cu spaimă sunt puși într-un pericol suplimentar. Nu cred că poate nimeni să justifice încălcarea demnității umane. Hamasul nu a fost distrus, s-ar putea ca acesta să devină din contră mai puternic pe termen lung. Dar Uniunea Europeană nu poate să ignore faptul că am dat greș ca și americanii, nu am ajuns la o soluție cu două state care să aducă o pace durabilă. Se pare că președintele Obama nu face prea multe eforturi în momentul de față și nu sunt sigur că putem spune cu toate eforturile înaltului reprezentat că facem și noi eforturi chiar atât de mari. Este o situație anormală în care forțele de apărare ale Israelului folosesc arme furnizate de americani pentru a distruge infrastructurile palestiniene finanțate de contribuabili europeni. În orice altă parte al lumii s-ar uh, interpreta că e de fapt un război între, indirect între Uniunea Europeană și Statele Unite. Domnule președinte, este periculos pentru Israel pentru că frustrarea este tot mai mare în rândul locuitorilor fâșiei Gaza, dar și în rândul arabilor din alte regiuni. Există o condamnare tot mai extinsă și sprijin tot mai puțin pentru israelieni. Aceasta le creează probleme cu minoritățile arabe care trăiesc în statul Israel. Bugetul pentru apărarea Israelului, după cum am citit recent, este de patru ori mai ridicat decât ar tuturor vecinilor arabi la oaltă. Dar, după cum uh, considera și Napoleon, s-ar putea descoperi că nu este niciodată destul Mintea este mai puternică decât uh, spada. Este totodată un pericol și pentru Uniunea Europeană. De la începutul primăverii arabe, am încercat să ne uh, reluăm relațiile cu alte state din regiune, dar problema esențială în multe cazuri a fost sprijinul nostru aparent pentru Israel, și lipsa unui sprijin aparent pentru o soluție rapidă. Și va fi din ce în ce mai greu să stabilim relații cu statele cu care dorim să o facem. Domnule președinte, cred că ar trebui să îi solicităm în altului reprezentant să discute cât mai Gravni cu noul secretar de stat american și să spună că măcar dacă americanii nu vor să ia măsuri, dacă vor să se retragă în fața problemei, măcar să nu obiecteze la o nouă inițiativă europeană care are în vedere obținerea unei păci durabile și punerea uh, încetarea Uh, celor mai oribile ostilități pe care le-am văzut în ultimii ani. Domnul Salafranca. Gracias, señor presidente. Yo creo que ha introducido muy bien. Mulțumesc, domnule președinte. Problemele pe care le pune situația din Gaza au fost prezentate foarte clar și aș vrea să mă refer la o rezoluție pe care Parlamentul European a adoptat-o săptămâna trecută așa cum a spus foarte bine și domnul Watson, este evident faptul că îmi, îmi pare rău, domnule președinte, că n-am putut să fiu de față la discutarea punctului precedent de pe ordinea de zi. Și știm foarte bine că rezultatele Uniunii Europene în domeniu sunt foarte pozitive, deși îmi pare foarte rău pentru faptul că Uniunea Europeană nu o așa îndeplini rolul care îi revine în această regiune, în această situație de criză. Uh, în ciuda unei întrevederi, aș spune eu, nu neapărat optime, dar de bun augur cu președintele Morsi, cred eu că putem menționa faptul că în afară de președintele egiptean, au mai existat, au mai participat la această întrunire și diferiți miniștri care pot servi drept mediatori la momentul potrivit. Consider că este pozitiv faptul că s-a obținut acea încetare a focului ca urmare a eforturilor făcute de Statele Unite ale Americii. Și în urma eforturilor făcute pentru a media situația, vedem că Egiptul are un rol important. Uniunea Europeană este cea care pune pe masă cele mai multe fonduri pentru a putea ajunge la un rezultat. Știm că fondurile care sunt uh, cheltuite în regiune vin din partea Uniunii Europene, uh, Uniunii Europene și, din păcate, încă nu suntem în măsură să avem un grad de influență în regiune care să fie la înălțimea investițiilor noastre și ambițiilor noastre. Trebuie să jucăm un rol mai pregnant. Situația ar fi putut să fie și mai rea. Uh, evident, primăvara arabă a eclipsat oarecum procesul de pace. Și domnul Watson s-a referit de asemenea și la acest lucru. Uh, s-a referit și la discursul domnului Obama în Cairo, care a fost doar un discurs de poziție și nimic mai mult. Uh, e nevoie de o prezență sporită a Statelor Unite ale Americii care să poată să ducă la o rezolvare a acestui conflict. S-ar putea să ajungem la o situație în care Iranul să intervină în mod nuclear, să, în dorința de a ajuta Hamasul. A, am putea ajunge într-o situație în care să avem un proces electoral. A, am, știu că există întrevederi cu prim-ministrul israelian Netanyahu în aceste zile. S-ar putea să ajungem la o, o schimbare a ministrilor de afaceri externe în Franța, în Germania Uh, știm care este poziția Rusiei în cadrul Națiunilor Unite. Iată elemente care ar putea să ne ducă cu gândul la o întoarcere la situația inițială de conflict și de nerezolvare a problemei. Și așa cum au spus și alți colegi, domnule președinte, aș vrea să mă refer și eu la o temă sugerată de domnul președinte, și anume sprijinul pe care noi îl putem uh, aduce. Și săptămâna aceasta va, avea, va fi luată o decizie din partea adunării generale în ceea ce privește recunoașterea Palestinei ca fiind un stat membru cu drepturi de pline. Și am avut deja ocazia să discutăm acest aspect în alte uh, forumuri și cred că ar fi bine pentru credibilitatea Uniunii Europene, după exercițiul acesta de mediere pe care l-am avut în Cairo și vizita de la Cairo, să fim în măsură să avem o poziție unită care să ne permită să uh, garantăm Uniunii Europene o poziție pregnantă în cadrul unui conflict care este deosebit de important din punct de vedere internațional și să nu ne mai limităm doar la semnarea unui cec pentru acordare de fonduri. Tema aceasta este o temă deosebit de importantă, relevantă, pertinentă, o temă asupra care trebuie să ne mobilizăm și să vedem și care este punctul de vedere al înaltului reprezentant al Uniunii Europene, pentru că și ea trebuie să-și îndeplinească rolul ce revine nu numai în calitate de instituție cu sprijin financiar, ci și în calitate de instituție care poate pune în joc uh, importanța noastră economică pentru a se ajunge la un rezultat. Și concluziile de luna trecută a ministrilor de afaceri externe uh, reprezintă un fel de listă de bune intenții, dar vom vedea cum anume votul va, se va desfășura în cadrul Națiunilor Unite. S-ar părea că votul acesta să fie unul foarte dispersat, foarte împrăștiat. Vom vedea. În orice caz, doresc să salut anumite inițiative luate din partea doamnei Ashton pentru a ajunge la un rezultat și pentru a ne garanta o poziție care să fie la înălțimea ambițiilor noastre, pentru a ajunge la o poziție comună, un punct de vedere comun. Să îi sprijinim pe cei care au o abordare moderată în acest conflict. Mr. Gabrici is here today. Mulțumesc, domnul Gabrici este astăzi alături de noi. Poate că ar fi bine să luăm în considerare acest lucru și de aceea îi dăm cuvântul până avem alte intervenții. Mulțumim, domnule președinte, mulțumim și domnului Sala Franca de fiecare dată când îl întâlnesc, îmi pune cel mai dificile întrebări. Foarte repede aș vrea să fac trei observații din partea Serviciului de Acțiune Externă. În primul rând, ne regretăm faptul că Europa n-a fost mai vizibilă în ceea ce s-a întâmplat și așa mai departe, dar doamna Ashton nu a uh, făcut, uh, um, nu a avut o implicare redusă în ceea ce privește discuțiile cu toate părțile, egipteni, americani, Liga Arabă. Prin urmare, putem spune într-o anumită măsură că avem și noi totuși uh, niște limite ale politicii externe europene care depinde de situația generală și nu de disponibilitatea serviciului. Dar, în orice caz, în măsura posibilului, am făcut tot ce s-a făcut în această etapă care a dus la această uh, înțelegere. O a doua observație pe care aș avea-o de făcut, pe lângă cele pe care le-am auzit de la domnul președinte și domnul Watson, analize foarte lucide. A doua observație ar fi, deci, referitoare la nevoia de a încerca să profităm de situația actuală, de această oportunitate, având în vedere că există noi elemente și această armistițiu ar trebui să permită um, punerea în practică a acordului la care uh, s-a adus. Am condamnat uh, blocajul de la Gaza de mai multe ori și cred că foarte repede ar trebui să ne gândim cum să acționăm uh, în mod practic și de fapt și facem acest lucru din perspectiva Europei pentru a deveni util și pentru a contribui la punerea în aplicare acestui acord, mai ales în ceea ce primește deschiderea Gaza, relansarea socioeconomică cât mai repede posibil, în măsura posibilului, garantând preocupările Israelului pentru siguranță și așa mai departe. Asta e deci o a doua observație, pentru că e clar că am văzut concluziile Consiliului și Parlamentului, dar trebuie să încercăm să avem uh, pe cât posibil o abordare pozitivă și să vedem care sunt oportunitățile date de această nouă situație. Și o a treia observație, mai strâns legată de intervenția domnului Sala Franca, nu, statele, nu serviciul nostru votează la um, ONU, ci statele membre. Uh, și cred că deja de ceva vreme am participat cu statele membre la diverse dezbateri, la penultimul Consiliu pentru Afaceri Externe, de exemplu, doamna Ashton a menționat această chestiune, n-a solicitat uh, părerea tuturor pe loc, dar a insistat asupra nevoii de a ne coordona, de a avea o poziție și o linie comună de acțiune, fiindcă e clar că după vot plus valoarea europeană va fi scăzută dacă avem poziții diferite, divergente. Există discuții pe acest subiect pentru a vedea cum se va prezenta UE în votul de la finele uh, săptămânii. Există discuții în PS mâine și poi mâine și tot ce pot să fac este să vă garantez că acest lucru ne preocupă și încercăm în mod constant să ajungem la o poziție comună. Dar va fi un lucru dificil și rămâne de văzut în viitorul apropiat ce se va hotărâ statele membre sunt cele care vor face. Mulțumesc! Doamna Gomez. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu pentru modul echilibrat în care ați prezentat lucrurile. O intervenție scurtă din partea mea, grupul meu a analizat situația rezoluției pe care am adoptat-o săptămâna trecută. În mare ne-am regăsit acolo și ne bucurăm că pentru prima dată Parlamentul a formulat foarte clar o poziție pentru dorința palestinienilor de a avea un stat. Și sper să vedem respectarea acestei dorințe a Parlamentului de către Consiliu. Situația ne preocupă pe noi toți, nu doar în ceea ce privește escaladarea conflictului, care s-ar putea să se fi oprit cu această armistițiu cu această încetare a focului, sperăm să, să dureze așa, dar problema e și uh, presiunile la care sunt supuși palestinienii și Gaza este o închisoare în aer liber, practic. La fel, uh, probleme în Cisjordania, așezămințele sunt uh, foarte o atitudine foarte Uh, ofensivă, să spunem, din partea Israelului, care nu pot decât să intensifice sentimentul de uh, umilire pe care îl resimți celălalt. Și asta e un lucru foarte periculos și trist. Și sigur, sunt probleme și cu um, preocupările legate de securitatea ale Israelului, dar nu credem că prin modul um, actual de a acționa, securitatea s-a îmbunătățit. Din potrivă, mai ales având în vedere că există conflictul din Siria, primăvara arabă, deci lucrurile s-au deteriorat. Sigur că nu are legătură directă cu conflictul Israel-Palestina, dar poate să intervină uh, în mod foarte ușor. Și am văzut ce se întâmplă, ce s-a întâmplat de curând în Gaza și acest lucru n-ar putea decât să înrătățească lucrurile. Cred că prioritizarea recunoașterii statului palestinian, așa cum cer palestinienii la ONU, este un lucru esențial pentru UE și știm că Serviciul de Acțiune Externă nu votează, dar pot să aibă un um, rol foarte important de stimulare și de, să zicem, consolidare a poziției statelor membre, închegarea poziției acestora și sperăm că uh, baroneasa Ashton va face toate eforturile în acest sens și că va responsabiliza toate statele membre. Încă vorbim despre un aspect esențial. E important să se reîncerce cu adevărat obținerea unui proces de pace adevărat. Știm că SUA a avut o uh, poziție relativ superioară, deși, totuși, datorită Statelor Unite s-a ajuns la această încetare a focurilor. Președintele Obama s-a întâlnit de mai multe ori cu președintele Morsi, apoi a trimis-o pe secretara Clinton, de stat Clinton acolo și acum, pe bună dreptate, își asumă meritele pentru uh, acțiunea clară întreprinsă pentru a opri deteriorarea situației. Un alt element care este important din punctul meu de vedere și care trebuie luat în considerare și trebuie să ne asumăm rolul de lider acolo, fiindcă evident este mai dificil pentru SUA, având în vedere modificările ce intervin după alegeri. Mă refer aici la Orientul Mijlociu fără arme nucleare. Asta ține de problemele pe care le avem cu Iranul, e adevărat, dar și cu ultimele evoluții în domeniu. Am auzit despre o dronă care zboară deasupra de Mona și asta m-a preocupat foarte mult. eu cred că nu s-a înțeles exact importanța acestei situații și ce ar putea să însemne asta pentru viitor. Cred că este în interesul tuturor celor implicați, nu doar uh, al Israelului, ci și al Palestinei și a tuturor țărilor din regiune. Dar, de asemenea, uh, e și în interesul Uniunii Europene să ajungem la un Orient Mijlociu fără arme nucleare. Dacă nu, lucrurile vor scăpa de sub control, indiferent de eforturile pe care le facem în negocierile cu Iranul. Și în încheiere vreau să vă spun că am înțeles ce le spuse de domnul Watson și UE trebuie să um, acționeze conform intereselor sale și nu trebuie să cerem voie Statelor Unite. Ei au propriile lor poziții, propriile legături cu uh, partidele. Poziția lor este uh, diferită de a noastră. Noi suntem mai aproape, mai din punct de vedere geografic și avem un interes direct să nu uh, lăsăm lucrurile să escaladeze și să uh, facem ca procesul de pace să fie reluat, dar cu adevărat, nu așa cum se întâmplă, cum s-a întâmplat în ultimii ani. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută la Strasburg și astăzi au fost deja spuse multe lucruri. Vreau să mulțumesc Statelor Unite și Egiptului pentru că au intermediat acest acord de întrerupere a focului, dar unde a fost UE uh, aici? și vreau să mulțumesc și prim-ministrului Benjamin Netanyahu pentru că a fost de acord cu această decizie foarte nepopulară în partidul său înaintea alegerilor, să accepte această încetare a focului. Mulți din Israel, în special Lecudnic și alții, au considerat că asta e o ocazie să meargă în Gaza și să uh, înlătură problema lansatoarelor de rachete ale Hamasului și multe altele. Și uh, Israelul s-a retras voluntar din Gaza acum doi ani și eu mi-am avertizat că asta va da naștere la un paradis al teroriștilor acolo și asta s-a întâmplat. Israelul a închis așezările de momentul respectiv din Gaza, să nu uităm. Deci trebuie să avem o perspectivă pe termen mai lung cu privire la Gaza acest armistițiu, um, nu știu dacă este durabil, eu nu sunt sigur, s-ar putea să fie ocazie, din păcate, pentru Hamas să se regrupeze, să cumpere mai multe arme. Da, sunt de acord cu domnul Graham și Ana Gomes că, într-adevăr, asta este o ocazie pentru ca Obama, în al doilea său mandat, să creeze condițiile pentru începerea unui proces de negociere cu două state și nu trei state, ceea ce ar face ca Gaza să rămână în mâinile dictaturii Hamas. Da, știu că situația din Gaza este îngrozitoare, dar nu ține tot uh, de blocada Israelului și așa mai departe. Am uh, rapoarte din Cipru în care mi s-a spus că au fost duse, uh, au fost efectuate câteva execuții de către autoritățile Hamas cu 10 zile în urmă și nu nimeni din acest parlament nu a condamnat aceste execuții și nu a cerut rezoluții de urgență pe acest subiect. Prin urmare, mm, dacă există uh, orori făcute de regimul din Gaza asupra propriilor oameni, ne facem că nu observăm și asta este foarte trist. Domnul Brock a menționat Siria. Da, și asta este o problemă foarte mare fiindcă uh, acum a început un fel de război de uzură cu cetățenii și rămâne să vedem cum o să fie rezolvată situația la nivel internațional. Cine găsește soluția, cred că merită premiul Nobel pentru pace mai degrabă decât l-ar fi meritat Uniunea Europeană. Domnul Sivici. Mulțumesc, domnule președinte. Am ales să intervin în această dezbatere fără să repet toate cele care au fost puse până acum. Dar o să reiau totuși câteva dintre expresiile pe care le-am auzit folosite de antevorbitorii mei, fiindcă asta permite să înțelegem mai bună situația. Cineva a spus Gaza e o închisoare. Dar dacă Gaza e cu adevărat o închisoare, atunci să spunem lucrurilor pe nume Gardienii sunt lucrători din Hamas, care țin acolo închiși copii civili. Copiii nu pot merge la școală. Există o școală nouă construită din fonduri europene care nu poate fi uh, folosită fiindcă s-ar putea să fie lovită de rachete. Cineva a spus uh, trebuie să se uh, oprească blocajul și izolarea dar e adevărat acest lucru, dar să nu uităm că există un trafic de arme și dacă acesta n-ar exista, poate că alimentele n-ar fi blocate. Dacă s-ar opri importurile de rachete din Iran, s-ar putea importa alimente. Deci să lăsăm deoparte demagogia și propaganda. Sunt de acord, dar trebuie să spunem lucrurilor pe, num, lume și să vedem care, pe nume și să vedem care e poziția Uniunii Europene. Uh, o politică ce prevede alocarea de fonduri din partea Uniunii Europene în acest context în care există un război de șapte ani, nu a fost um, derulată de niciun alt partener. Niciunul dintre aliați nu și-a desfășurat rolul corespunzător. Din 2008, Hamas s-a pregătit din punct de vedere militar și a reușit să atace Israelul uh, într-un mod foarte bine coordonat folosind rachete ultramoderne chiar, pe care le-a obținut din Iran. Și atunci, întrebarea mea ar fi, amenințarea nu este arma nucleară, ci este reprezentată de miile de rachete care sunt um, dirijate împotriva civililor din Israel. Relația cu Iranul. Uh, cum o abordează Uniunea Europeană? relațiile dintre Uniunea Europeană și Egipt. Cum va merge mai departe politica inițiată de președintele Egiptului în acest domeniu și apoi politica Hamasului în fâșia Gaza? Am ascultat intervenția unor colegi și impresia mea a fost că Hamas în fâșia Gaza păstrează o atmosferă de pace și toate lucrurile se desfășoară în mod normal. Da, ehm, până la urmă, principalul obiectiv al Hamasului este activitatea militară. Să nu uităm că există o nouă condiție geopolitică ce va modifica radical situația din Orientul Mijlociu. Există un Hamas care a căpătat un nou rol, o nouă importanță. Toate părțile implicate, de fapt, au un nou rol și o altă importanță și doar noi, dacă dăm dovadă de naivitate și ne prefacem că nu se întâmplă nimic, nu o să avem nicio influență asupra situației din zonă. Mulțumesc! Eh, domnule președinte. Grupul nostru, grupul meu politic, este conștient de faptul că încetarea ostilităților poate reprezenta o oportunitate pentru a găsi o soluție definitivă sau pentru a avea oarecare speranță de viitor. Și asta până la viitoarea scânteie care va relansa iarăși ostilitățile. Ideea este că Trebuie să creăm în mod definitiv statul palestinian. Nu avem o altă posibilitate. Și aici ne confruntăm cu o problemă foarte serioasă, și anume impunitatea permanentă de care se bucură per- Israelul. E vorba de adevărate crime de război. Faptul că nu se respectă rezoluțiile Consiliului Națiunilor Unite, faptul că uh, se încalcă Carta Națiunilor Unite, faptul că se împiedică realizarea acordurilor bilaterale uh, care au fost uh, semnate și uh, încheiate în cadrul uh, foii de parcurs pentru crearea statului palestinian. Deci vedeți că aici există o impunitate și în ceea ce privește și cei care au comis crime de război în uh, diferitele incursiuni în Gaza. Blocada care este menținută și care este total ilegală din punct de vedere a dreptului internațional. Deci nu vom putea să obținem vreun progres atâta vreme cât nu se va obține crearea unui stat palestinian. Și impunitatea statului Israel este absolut totală. Uh, președintele Obama, acum un an de zile, în luna mai, în luna mai 2011, spunea că își dorește crearea unui stat palestinian cu frontierele de 1976, uh, afirmație făcută de către uh, președintele Obama. Eu cred că opinia internațională și Uniunea Europeană ar trebui să lucreze în așa fel încât să se transmită un semnal clar și fără echivoc, și anume că nu se mai poate aștepta la nesfârșit până când se va crea statul palestinian. Și în acest sens avem aici o oportunitate, în așa fel încât să putem vota pentru crearea unui astfel de stat palestinian, în așa fel încât acesta să devină un stat membru cu drepturi de pline, uh, până când va deveni un stat aparte, independent, care face parte din adunarea generală a, statelor, a Națiunilor Unite. Până atunci trebuie să vedem un lucru și anume că 49% din persoanele care au fost uh, consultate prin, pentru un sondaj nu sunt, uh, nu își doresc să existe din nou ostilități. Deci o poziție foarte clară care se opune uh, unei astfel de situații și care este favorabilă pentru crearea unui stat palestinian. Apoi, demisia prim-ministrului Eud Barak poate fi interpretată ca o soluție, ca o posibilitate pentru a ajunge la o soluție de pace definitivă. Uh, eu cred că această demisie a intervenit pentru că e nevoie de o atitudine și mai dură uh, cerută de uh, opinia publică din Israel. Aici nu e vorba de o greșeală sau de, de o prostiuță, nu, ci e de uh, o dorință și anume de a ajunge la o situație de pace și de uh, liniște în regiune. Cu toții suntem obișnuiți uh, cu aceste noi uh, vești și anume că toate aceste măsuri merg în aceeași uh, direcție, se utilizează terminologia militară, uh, faptul că s-ar putea utiliza energia militară, nucleară în scopuri militare și că întotdeauna Israelul uh, Uh, avansează acest argument nuclear și acționează cu planuri militare și cu dorința de a interveni pentru a contracara o intervenție uh, nucleară, însă nu se vorbește niciodată de blocadă, nu se vorbește de măsuri contrare, de uh, sancțiuni care ar putea fi luate pentru a pune capăt acestei situații. Este foarte important să ajungem la o denuclearizare a regiunii și din acest punct de vedere vreau să oglindez punctul de vedere a grupului meu și anume faptul că trebuie să facem în așa fel încât la nivel internațional să se ajungă la crearea definitivă a unui stat palestinian cu frontierele de 1967 și sperăm că acest lucru va transmite un semnal foarte clar din partea Națiunilor Unite și adunării generale a Națiunilor Unite și dacă se poate ajunge la acest rezultat și anume ca Palestina să facă parte în calitate de stat uh, cu statut de observator la adunarea Uh, general a Națiunilor Unite, eu cred că acolo vom avea un semnal foarte pozitiv. Mulțumesc. Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Mulțumesc, până domnul președinte. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu este cazul. Țin să vă mulțumesc tuturor pentru acest prim schimb de opinii și pe viitor ar fi bine să abordăm un contextul uh, mai pe larg, cu dezvoltări strategice și nu să ne concentrăm doar uh, pe ceea ce se întâmplă în fâșia Gaza. Și așa cum spunea și domnul Mayer, așa cum spunea și doamna Gomez, și eu, la rândul meu, sunt de părere că în momentul în care am văzut aceste rachete, evident, am fost îngrijorat putem spune că în 10 ani au existat 10.000 de rachete care au fost astfel uh, trase și au, copii s-au refugiat în bunchere pentru a mm, rămâne în viață. Deci nu putem spune că nu știm, deci, uh, nu putem spune că nu înțelegem situația dificilă în care se află Hamasul și în care se află palestinienii. În acest caz e vorba de o reacție, o reacție, o ripostă față de anumite rachete care au fost trase uh, împotriva Israelului și uh, nu putem nega acest lucru. Nu o să ajungem la niciun rezultat dacă spunem doar că, da, uh, n-au decât să se apere, indiferent care este politica lor de colonizare și așa mai departe. Nu. Evident, uh, că ar trebui să respectăm frontierele prevăzute în 1967, însă ar trebui ca ambele părți implicate să pună capăt acestei violențe, pentru că altfel violența va crește, va spori și vor exista întotdeauna forțe și mai extremiste care vor ajunge la putere, vor prelua puterea. Faptul că se trag rachete sau că se trage împotriva altor persoane este atât, tot atât de condamnabil uh, atât din partea israelilor cât și din partea palestinienilor. Acest lucru nu poate să fie justificat și de aceea cred eu că nu trebuie să ne gândim doar la victimele palestiniene dacă vrem să rezolvăm această problemă în interesul uh, cetățenilor de rând uh, din ambele tabere, cred eu că trebuie să fim echitabili, să fim nepărtinitori și în acest context trebuie să vedem situația din ambele puncte de vedere. Ce trebuie să facă un prim-ministru israelian care timp de ani de zile nu a putut riposta și care vede că anumite rachete au fost trase pe teritoriul său? Ce poate face el? Cum poate el rezista într-o astfel de situație? Imaginați-vă așa ceva la noi, în țările noastre. Dacă la 10, 20 de kilometri mai departe, de două ori pe săptămână sunt rachete care uh, cad pe anumite sate, uh, atacă anumite sate, atunci cum putem să continuăm fără a riposta, fără a reacționa? în timp ce populația își dorește să fie protejată, își dorește o ripostă. Uh, din ambele părți trebuie create condițiile necesare pentru ca să nu mai fie nevoie de ripostă pe viitor, ca să nu mai fie nevoie de violență pe viitor. Mie mi se pare că aceasta este calea cea mai potrivită pentru a ajunge la un acord. Asta nu înseamnă că violența unora este depășită de violența celorlalți. Asta înseamnă escaladă. Așa că vă mulțumesc tuturor pentru participare, vă urez o seară plăcută și ne vedem mâine.